Chers collègues, bonjour. Je vous propose de commencer notre euh, réunion de commission. Si chacun veut bien prendre place, cesser les conversations individuelles. Voilà. Uh, oh, sur... La punctul 1, în ceea ce privește adoptarea ordinul, ordinii de zi, după cum uh, v-a fost deja indicat și pe data de 5 aprilie, uh, Vom inversa punctele 5, care se referă la schimbările democratice și consecințele acestora asupra viitorului politicii de coeziune, proiectul de aviz al doamnei Isaia. Îl vom inversa, deci, cu punctul 9, care este al cincilea raport privind coeziunea și strategia legată de politica de coeziune după anul 2013. Dacă nu aveți alte observații în legătură cu ordinea de zi, o considerăm adoptată. La capitolul comunicări voi face șase. Această reuniune este transmisă pe internet, ca de obicei. A doua comunicare. În urma votului din data de 6 martie, în cadrul Comisiei Muncă pe raportul domnului Castler privind anul european al luptei împotriva îmbătrânirii populației va avea loc în această seară cu începere de la ora 18.45 și veți fi informați conform regulamentului pe care îl aplicăm de obicei a treia comunicare. În ceea ce privește întrebările orale și propunerea de rezoluție de la OIT, OMT, trebuie să vă indic că în cadrul reuniunii coordinatorilor am elaborat un text de compromis atât asupra chestiunii orale cât și a propunerii de rezoluție și că În legătură cu aceste două texte au fost depuse cinci amendamente pentru chestiunea orală și pentru propunerea de rezoluție. Dacă le-am fi adoptat pe toate, ar fi depășit uh, cu mult uh, uh timpul în cadrul plenarei, motiv pentru care vi se vor comunica doar textele de compromis elaborate de coordonatori. A patra comunicare în dosarele dumneavoastră veți găsi raportul elaborat de secretariat în urma delegației comisiei noastre, care a fost la New York, la Organizația Națiunilor Unite, în luna februarie anului trecut, a cincea comunicare. Tot în dosarele dumneavoastră veți găsi din partea secretariatului nostru, un schimb de păreri o notă, de fapt, cu privire la schimbul de păreri cu reprezentanții partenerilor sociali și a ONG-urilor asupra rolului și impactului Fondului Social European. Schimb de vederi care a avut loc pe 16 martie anul trecut acest comunicat este disponibil în engleză și în franceză, precum și în germană. Și în fine, vreau să întâmpinăm noi colegi care deocamdată nu sunt aici, o să-i întâmpinăm atunci când vor veni. Ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal al reuniunii din datele de 15 și 16 martie, cum nu sunt observații, acest proces verbal se consideră adoptat. Ajunge la punctul 4, examina amendamentele de compromis pentru raportul colegului nostru, Richard Falbră, privind dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene. Domnule raportor, aveți cuvântul, însă înainte de asta se pare că doamna Moran are de adăugat ceva. Doamnă președintă, cred că ați spus-o în comunicările dumneavoastră, însă cum n-ați observat că am ridicat mâna, îmi permit să atrag atenția asupra faptului că în cadrul Comisiei Regii, Există în legătură cu FSE trei paragrafe pe care Comisia Regii și-a permis să le formuleze, să le scrie și care corespund responsabilității Comisiei pe care dumneavoastră o prezidați ca raportor permanent la FSE vreau să îmi ridic vocea împotriva acestei practici și să vă cer să reacționați în numele nostru al tuturor. Vă rog, doamnă președinte, vă, mă scuzați că vă întrerup. Vă mulțumesc, doamnă raportoare. Nu mi-a scăpat acest amănunt. Deja am început niște demersuri, demersurile necesare pentru a corecta aceste lucruri și a permite doamnei Bastos, care este raportorul nostru în legătură cu al cincilea raport privind coeziunea economică și socială, pentru că de acest raport uh, se leagă problema respectivă, să găsim o, un acord uh, conform cu uh, părerile comisiei care este competentă în fond pe acest raport. Doamna Meissner. Ich wollte mich eigentlich erst äußern, wenn Herr Vroiam să iau cuvântul după raportor, pentru că eu sunt raportoare din umbră pentru punctul 4. Prin urmare, mi s-a dat cuvântul mult prea repede. Domnule Căsă, vreți să mai adăugați ceva? Da, doamne, n-am înțeles exact uh, în legătură cu Organizația Internațională a Muncii și Convenția privind munca. A spus că sunt foarte multe amendamente și le vom analiza sau vom face mâine la vot sau le vom analiza astăzi sau cum facem? Răspuns, da, voi uh, explica mai rar. Dacă mâine o să votăm toate Vom vota toate amendamentele, am fi votat toate amendamentele, ar fi existat riscul să uităm lungimea textului propunerii de rezoluție. Însă, atunci când o comisie face o propunere de rezoluție ca urmare a unei întrebări orale puse în sesiunea plenară. Regulamentul nostru prevede, dar nu mă întrebați de ce și cum, regulamentul prevede deci că avem posibilitatea de a avea doar 1500 de caractere pe pagină și doar 4 pagini. Deci dacă am fi adoptat toate amendamentele depuse, și anume 61, am fi avut un număr dublu de pagini legat de lungimea la care aveam dreptul. Prin urmare, în cadrul reuniunii coordonatorilor, am elaborat un text de compromis pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră pentru această reuniune și vă rog să citiți cu atenție. Coordinatorul dumneavoastră, domnul Ceabauri, a participat la această reuniune și am căzut de acord asupra textului respectiv. Aceasta înseamnă că uh, unii dintre autorii, autorii amendamentelor și le-au retras, este și cazul meu, iar alții sunt invitați, dacă cred că punctul de vedere pe care îl apără este esențial și n-a fost prezentat uh, cum trebuie în aceste compromisuri elaborate de coordonatori, să fac apel la votul în plenară pentru a reveni la aceste amendamente. Am răspuns îngrijorării dumneavoastră, da? Bine, mulțumesc, spune doamna președintă. Dacă nu există alte probleme diverse prealabile, voi da cuvântul raportorului, mulțumindu-i pentru răbdarea de care a dat dovadă. Domnule Falbră. Já budu stručný, protože jsem na předchozích zasedáních Employment Committee. Mulțumesc, voi încerca să fiu foarte succint, pentru că la reuniunile anterioare spuse, am spus deja ce am de spus despre raportul meu, despre amendamente și în ce privește compromisurile, ne-am pus de acord asupra majorității acestora împreună cu Veronica. Eu uh, am uh, respins un amendament și anume Meissner, amendamentul Meissner și insist, îl voi respinge. Și dacă nu voi avea câștig de cauză, e bine, așa să fie. Alors, euh, Madame Meissner. Doamna Meissner. Vă mulțumesc. O intervenție foarte scurtă. Am uh, mai luat uh, contactul cu domnul raportor. Am încercat să discutăm despre propunerile de compromis pe care le avem. Propunerile ajung până la compromisul E și putem să sprijinim aceste amendamente de compromis. Avem uh, oarecare reticențe vis-a-vis de compromisul F. De ce? Deoarece ne dorim un tratament echitabil ne dorim ca modelul social european să fie de asemenea uh, ținut în, luat în considerare, dar în același timp și drepturile muncitorilor să fie luate în considerare, competitivitatea și aspectele economice trebuie să fie incluse și ele în această oală. În uh, com- compromisul F se spune că nu trebuie să se slăbească principiile pentru atingerea unor scopuri economice. Ei, mie mi-ar plăcea să apară, să, să existe în această formulare niște nuanțe mai echilibrate. Și tocmai de aceea acest compromis nu este pe gustul nostru. Bine, au fost introduse amendamentele noastre aici, însă nu în maniera pe care ne-o doream. Și tocmai de aceea aveam dificultăți legate de acest amendament de compromis. Am încercat ieri să ajungem la un numitor comun, nu am reușit să-l atingem și tocmai de aceea ALDE în continuare își exprimă reticența vis-a-vis -vis de acest uh, amendament de compromis. Doamnă președinte, eram puțin iritată pentru că spuneați că nu toate amendamentele pot fi incluse. Uh, de ce eram uh, iritată? Pentru că credeam că toate amendamentele vor fi uh, votate sau s-a schimbat ceva între timp. În orice caz, uh, eu pornesc de la premisa că toate uh, Amendamentele vor fi discutate, ele trebuie să fie discutate tocmai pentru a îmbunătăți uh, textul pe care îl avem cu toții în, în față. Bineînțeles că s-ar putea ca uh, întreaga muncă să fie foarte sinuoasă și uh, să se tergiverseze, însă cu toate acestea, această procedură este deja folosită din totdeauna și este solidă, nu? Aveți dreptate. în cele ce spuneți, întrucât limitarea nu se referea la acest punct al ordinii de zi pe care l-am menționat deja, ci la unul dintre, una dintre comunicările mele legate de propunerea de rezoluție pe care noi, ca și comisie, uh, îi vom cere, vom, pentru care vom cere votul în ședința plenară. În ceea ce privește raportul domnului Falbr, vom proceda ca de obicei, adică mai întâi vom supune la vot textele de compromis. Dacă acestea sunt adoptate, atunci amendamentele la care se referă vor cădea, nu vor mai fi valabile, iar dacă nu sunt adoptate, vom vota în ordinea prevăzută de regulamentul nostru cele 10 amendamente respective. Doamna Lopez Fontanie. Merci, madame la présidente. În primul rând, Da, doamnă președintă. jenom stručnou reakci. Hledání vyváženosti za každou cenu e... Da, domnul Falber, căutarea echilibrului uh, cu orice preț înseamnă drumul spre infern. Alors, après cette euh, după această trimitere pe care nu știu dacă să o numesc biblică, dar care în orice caz va îndrepta pe un anumit drum discuția noastră, doamna Fontane are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc raportorului care a știut să asculte, să ne asculte și să accepte multe amendamente de compromis. Să spun că înțeleg reticențele sale în a accepta uh, avizul acestui uh, raport, care are un ton critic în continuare și cred că e bine pentru tot să fie așa. De asemenea, cred că noi, dacă adoptăm acest raport și sper să-l adoptăm, trebuie să transmitem că suntem conștienți că situația protecției drepturilor lucrătorilor nu e cea care ar trebui să fie în multe țări, inclusiv în anumite state membre. Însă, să spunem că de fiecare dată nu se respectă nici convențiile uh, Organizației uh, Internaționale a Muncii, după cum spune raportorul, dar e important să știm că în momentul acesta de criză economică de care suferim, avem cu toții, de pe urma care avem cu toții să suferi, de suferit, nu putem să renunțăm la modelul social european, care a dat foarte multe bune rezultate și, nu știu, poate uh, raportul raportorul dorește să mai edulcoreze amendamentul, amendamentul în legătură cu Fondul Social European, pentru că și uh, cei de la ALDE să poată vota pentru. Din partea mea nu va avea nicio opoziție și voi fi de acord Însă eu aș spune că nu uh, e neapărat să menținem, este absolut neapărat să menținem modelul social european. Deci poate că s-ar putea edulcora acolo formularea, dar oricum doresc să mulțumesc raportorului și tuturor colegilor. Cred că raportul va fi foarte bun până la urmă. Mulțumesc. Si vă vous mulțumesc, doamna Fontanie. Dacă v-am înțeles bine, înseamnă că dumneavoastră puteți susține amendamentul de compromis F așa cum este el acum, da, într-adevăr? Mulțumesc foarte mult, doamna Stanoca. Păi, nu mai știu cine urmează, spune doamna președintă. Doamna Stanoca acum. Yes, thank you. I'm shadow for, for the Greens. And, um... Mulțumesc, sunt raportor uh, din umbră, raportor din umbră din partea verzilor. Mulțumesc și domnului Falbr pentru că a dat dovadă de o atitudine flexibilă La prima discuție lucrurile părut că nu stau așa, însă până la urmă am avut o, la Strasburg săptămâna trecută o întâlnire foarte rodnică și am căzut de acord asupra majorității amendamentelor. Amendamentele depuse de grupul nostru au fost uh, incluse la compromisul A, de exemplu, apoi F, compromisul G. Așadar, în principiu, susținem linia raportorului. Avem uh, uh, singura diferență e că n-am fi atât de sceptici în, în legătură cu rolul Organizației Internaționale a Muncii, ci la compromisul F solicită Comisiei să promoveze o mai bună cooperare cu Organizația Internațională a Muncii și să dau acolo câteva exemple. Uh, Uh, ne satisface textul și sperăm că toți colegii vor susține și felicit raportorul. Mulțumesc, doamna președinte. Madame Zimmer, puis Madame Morin. Madame... Doamna Zimmer? Și eu consider că linia pe care o prezintă uh, raportorul este una bună. Grupul meu parlamentar o sprijină. Cred că în cazul amendamentelor de compromis am reușit să păstrăm într-o oarecare măsură e drept această linie statutată inițial. Am înțeles uh, poziția raportorului, am înțeles că raportorul pe parcursul negocierilor a încercat să promoveze sau să facă uz de toate experiențele pe care le-am avut în uh, Uh, trecut uh, alături de OIM. Am încercat sau s-a încercat ca acest raport să cuprindă toate pozițiile unor divergente ale tuturor grupurilor parlamentare și s-a încercat ca acest raport să devină un fel de declarație, cât se poate declara a Parlamentului European. În ceea ce privește amendamentul de compromis F, cred că se poate bucura de sprijinul nostru, dar dacă acest compromis va fi și mai mult slăbit, atunci trebuie să ne retragem sprijinul. Considerăm uh, că această, acest ton folosit uh, în uh, compromisul F nu poate fi mai mult slăbit. Doamnă președinte, aș vrea să vă spun doar pe de o parte că ieri împreună cu Alessandro Sercas în cadrul Comitetului Permanent cu sindicatele. Am avut o consultare foarte bună, o reuniune foarte bună legată de acest raport. Pentru PPE Mm, pot să vă spun că suntem favorabili pentru votarea ansamblului compromisurilor în care se regăsesc amendamentele propuse de noi. Uh, îi felicit pe uh, cei de raportori care au depus o activitate deosebită pentru a ajunge la aceste puncte de vedere convergente în ceea ce privește raportul la care ținem atât de mult, astfel încât Europa socială să avanseze și mai mult. Mulțumesc dacă nu există alte intervenții. Scuze, scuze, știam că am uitat pe cineva, domnul Thomas Mann, mă scuzați, vă rog. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu mă simt discriminat. Mi-ați zâmbit atât de drăguț încât mi-am dat seama că cu siguranță voi lua la un moment dat cuvântul. Vreau să-ți mulțumesc, Richard, pentru efortul depus dacă ne amintim, au existat 155 de amendamente diferite și tu ai reușit să găsești un compromis pornind de la aceste 155 de amendamente. Și ai reușit să ne scutești de o vizită făcută în iad, după cum spuneai tu. Cred că sub conducerea ta am reușit să o facem o treabă tare bună. Din partea raportorilor din umbră am uh, aflat uh, aceeași pro- aceeași părere. Cu toții suntem uh, de acord că ai făcut o treabă bună. În ceea ce privește amendamentele de compromis, ar fi bine ca acestea să nu fie foarte diluate. În ceea ce privește OIM, cred că e important să punem accent pe experiențele acestei organizații și în același timp trebuie să punem accent asupra modelului social european, care este uh, unul important și s-a dovedit încununată de succes. Dați-mi voie să, dăm voie să te întreb ceva, Richard. Responsabilitatea socială a întreprinderilor. Dacă, dacă, e să, dacă înțeleg eu bine, în continuare se păstrează caracterul uh, voluntar al respectării principiilor uh, RSI. Am avut o serie de companii care au reușit într-adevăr să, implite, să, să implementeze aceste norme și au avut mare, mare uh, succes. În special în cazul IMM-urilor, acest succes a fost uh, foarte marcant și ne-am dorit ca uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor să fie uh, în continuare, să aibă în continuare un caracter voluntar, să le facă posibilă uh, acumularea de noi experiențe pozitive tuturor celor implicați. În orice caz, cred că am reușit să facem lucrul acesta și vreau să-ți mulțumesc din nou pentru toate amendamentele foarte bune pe care le-ai introdus și cred că tocmai aceste amendamente ale tale și amendamentele de compromis ne-au scutit de vizita aceea în iad. Euh, Doamna Mesner, ați avut deja cuvântul. De obicei nu. Da, aveți dreptate însă. Vroiam în același timp să-i mulțumesc domnului raportor. Uitasem la prima uh, intervenție să fac lucrul acesta. Am reușit să ajungem uh, de multe ori la un uh, numitor comun și vreau să-i mulțumesc. La prima intervenție mă grăbeam atât de tare încât am uitat această, de această mulțumire. Și în ceea ce privește compromisul F, vom mai discuta despre el. Voi da din nou cuvântul raportorului pentru a um, încheia această discuție. Domnule raportor, doriți să interveniți? Ne, ja chci jenom poděkovat všem, co vystoupili. Da, doream doar să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Și uh, m-a bucurat ceea ce am auzit. Très bien. Alors, euh... Foarte bine. Se pare că uneori discuțiile sunt într-adevăr utile. Prin urmare, vom vota acest raport mâine. Ajunge la punctul 5 de pe ordinea pe zi și dau cuvântul doamnei Isaia unde este doamna Isaia? Nu este aici, spune doamna președintă. alors. Donc, euh, nous avons. Da, mi se reamintește că am inversat punctul 9 cu punctul 5, deci la punctul 9 dau cuvântul doamnei Lope Fontanie pentru raportul privind uh, coeziunea și strategia legată de politica de coeziune după anul 2013, raport pentru care am avut deja niște uh, probleme de suprapuneri cu Comisia de Afaceri Regionale, însă sper că raportorul va, raportorii vor reuși să se pună de acord. Dacă nu, vom apela la președinții de uh, comisii. Doamna Fontania, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să spun comisiei că, într-adevăr, am avut deja mai multe reuniuni împreună cu uh, raportorii de la Comisia Regională și sper că nu va fi niciun fel de problemă. Voi continua în spaniolă. La politica de coeziune de la que... Politica de coeziune, Fondul Social European, cum bine reflectă cel de-al cincelea raport despre coeziune economice, socială și teritoriale, contribuie în formă semnificativă la creșterea economică, crearea de locuri de muncă și o dezvoltare echilibrată și uh, durabilă a Uniunii. Politica de coeziune trebuie să joace în continuare un rol foarte important, mai ales ținând cont de situația prin care trecem. Azi, mai mult ca niciodată, cu efectele unei crize care a afectat uh, toate economiile uh, europene, care a distrus multe firme și când uh, nivelul șomajului a ajuns la cote care nu pot fi susținute, e necesară o politică de coeziune puternică cu resurse suficiente de asemenea. Criza ne-a uh, arătat multe lucruri. Noi trebuie să învățăm că noi trebuie să ne depășim de dechilibrele interne și pentru a avea un viitor. Politica de coeziune e un instrument cheie pentru a atinge acest obiectiv. În strategia de la Lisabona putem spune că s-a văzut aceasta nu a funcționat, așa că azi, mai mult ca niciodată, e necesar ca strategia Uniunii Europene pentru uh, următorii ani, strategia 2020, să funcționeze. Pentru aceasta, statele membre uh, Uh, trebuie să-și uh, fixeze obiective clare și să se angajeze ca acestea să fie și realizate. Politica de coeziune nu va fi o excepție și trebuie să-și adopte prioritățile uh, pentru o definire strategică și să aibă și resursele necesare pentru ca aceasta să fie pusă în practică. Pentru aceasta este necesară o concentrare tematică a politicii de coeziune care să depășească problemele de dispersiune datorate existenței prea multor priorități. Concentrarea tematică uh, pe care propune Comisia, pe care propune Comisia trebuie să dea răspunsuri uh, provocărilor specifice cu care ne vom confrunta în ultimii ani și scopurilor strategiei 2020 pentru mai bună rentabilitate a uh, uh obteniendo para ello resultados. Investițiilor, așa, trebuie să uh, obținem rezultate concrete și uh, cuantificabile, trebuie să cheltuim mai inteligent, ținând cont de principalele priorități ale Uniunii Europene, încercând să aducem o plus valoare la ceea ce fac autoritățile naționale și locale. Ieri, la Comisia Regii, s-a vorbit de uh, a autorităților locale. Eu cred că acesta este absolut necesar pentru o bună funcționare. Uh, la fel, e necesar să ne să avem o concentrare mai strategică și concentrată pe obținerea rezultatelor. De aceea se, necesi- se necesită stabilirea prealabilă a unor obiective clare și cuantificabile. Să definim indicatorii pentru realizarea lor și să facem evaluări mai exhaustive și mai transparente ale rezultatelor. La fel e necesar uh, o, o, e necesară o mai mare flexibilitate și să reducem cât mai mult sarcina administrativă care cade în, pe umerii operatorilor care lucrează cu fondurile. Fondul Social European a contribuit și a amortizat impactul crizei asupra lucrătorilor și a IMM-urilor și atunci trebuie să țină în continuare, să aibă un rol important în lupta împotriva crizei, care a accentuat, din păcate, necesitatea unei politici de coeziune uh, care să se bazeze pe competitivitatea regiunilor și să creeze locuri de muncă. Fondul Social European trebuie să-și concentreze eforturile pentru crearea de locuri de muncă. Uh, pentru asta e esențial uh, rolul jucat de formarea permanentă care trebuie dezvoltată, astfel ca uh, lucrătorii să-și adapteze competențele la noile exigențe ale pieței. Criza, de asemenea, înseamnă un moment de schimbare și de evoluție. Înseamnă că noile eh, sectoarele economiei vor trebui să aibă o mai mare importanță, de exemplu economia verde, pentru care e nevoie de mai multe competențe și va fi nevoie în viitor. Un alt pilon pe care trebuie să se concentreze Fondul Social European este facilitarea creării eh, a noi firme care până la urmă sunt cele care creează locuri de muncă. Trebuie ajutate IMM-urile pentru ca ele să fie capabile să aibă noi proiecte inovatoare și iată, doamna raportarea asta a fost conținutul uh, rezumatului meu și aștept acum uh, reacțiile noastre pentru a putea uh, vedea ce facem cu amendamentele. Mulțumesc, doamna Schröter. Ja, vielen Dank. Ähm, mir ist jetzt, ich danke auch nochmal. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamne raportor. Am înțeles acum care sunt obiectivele domniei sale. Am, e drept, câteva probleme cu textul în sine. Știm că există o serie de motive pentru care textul s-ar putea să nu fie cel mai, uh, cel mai bun cu putință. Există diferite constrângeri, nu? Uh, dar în același timp trebuie să ne gândim la faptul că acest raport va reprezenta baza contribuției noastre la regulamentul general și regulamentul cadru în ceea ce privește politica de coeziune. Ei, mi se pare că pornind de la această funcție a raportului, uh, Uh, textul este unul nu neapărat foarte, foarte bun. Domnul Piper de la Comisia Regii a reușit să creeze un uh, raport foarte, foarte complet, cel puțin în limba sa maternă, pentru că traducerea nu a fost neapărat uh, cea mai fericită în celelalte nume. A spus clar că e bine să existe o colaborare clară cu Fondul Social European. Avea niște uh, idei cât se poate de clar exprimate. În raportul Piper știi, se, se poate vedea clar care este aportul nostru, care este aportul fiecăreia dintre părțile im, implicate. Uh, raportul dumneavoastră are o, o formulare de ordin general. și cred că pentru a ne ridica la măsurile, la așteptările impuse asupra noastră, textul pe care îl votăm ar trebui să fie mult mai uh, concret, mult mai clar. În orice caz, uh, mi se pare că aceasta este singura problemă pe care putem să o spunem în legătură cu raportul dumneavoastră. Și în ceea ce privește toate disputele cu celelalte comisii legate de uh, competența pe fond, ei uh, mi se pare total deplasate, pentru că dacă e să vorbim despre muncitori, despre lucrători, despre drepturile lor, comisia noastră este cea din start competentă pe fond, noi avem experiența necesară pentru a ne ocupa de această temă. Deci nu avem uh, obiecții de conținut, dar considerăm că textul trebuie să fie mai concret. În acest sens vom introduce o serie de amendamente. Asta în primul rând. În al doilea rând trebuie să ne întrebăm care este conținutul. Dumneavoastră v-ați concentrat asupra oamenilor care sunt în câmpul muncii, asupra oamenilor care trebuie să fie mai bine formați, trebuie să se adapteze mai bine la situația actuală, aceea de criză, uh, Uh, trebuie să, să se adapteze nou, spiritului novator al secolului 21. Da, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Însă dacă e uh, să ne amintim de uh, discuțiile de anul trecut cu privire la raportul privind combaterea sărăciei, atunci ne-am dat seama că există două obiective cât se poate declare și anume combaterea sărăciei uh, Uh, combaterea excluziunii sociale și, de asemenea, scăderea abandonului, ratei de abandon, abandon școlar. Și aceste aspecte trebuie să fie menționate aici. În ceea ce privește FSE, ne dăm seama că acesta este fondul hotărător în ceea ce privește implementarea unor reforme democratice. Acesta este form, fondul în care reformele pe care le-am implementat deja au avut rezultate bune. Să ne amintim uh, ce am auzit uh, în trecut cu privire la modul în care am tratat FSE, la toate studiile pe care le-am primit din partea Comitetului Social și Economic și uh, toate acele recomandări care ne-au fost făcute. Da, au făcut multe lucruri bune în trecut, dar există lucruri de îmbunătățit și acele recomandări pe care le-am primit în studiile din trecut, cred că ar trebui să fie incluse și în acest raport. Și în, a, în al patrulea rând, uh, consider că noi trebuie să luptăm pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pe piața muncii. Trebuie să luptăm pentru uh, eliminarea diferențelor salariale. Și acesta este un caz uh, cât se poate de solid pentru aplicarea FSE. Am primit de curând un un, un studiu din partea Comisiei în care ni se spune că, deși fondurile structurale a, a, au drept criteriu de eligibilitate și a, eliminarea dezechilibrelor dintre femei și a, bărbați, a, există așadar multe state membre în care nu se aplică aceste con, a, condiții prendre le parti de Madame. Euh, Bine, nu vreau să iau apărarea doamnei Lopez Fontanier, dar fiecare știe că este foarte dificil când avem toate constrângerile pe care le avem. Însă, de altfel, doamna Lopez Fontanier, în introducere ne-a spus că ați avut uh, contacte cu, domnul Pfeiffer, ați colaborat foarte bine cu domnia, domnul Piper, că ați colaborat foarte bine cu dumneavoastră, dar nu ne-ați spus rezultatul consultărilor dumneavoastră. Asta înseamnă că domnul Piper va elimina părțile din raportul său care privesc competența exclusivă a comisiei noastre, că obiectivul nu e să spunem că vai, ce bine colaborăm între noi, ci ca până la urmă aceste puncte să nu mai uh, apară în partea care va fi votată la Comisia Regii. Da, doamnă, e... Evident, cred că doamna președintă va apăra interesele comisiei. Întâlnirile mele cu domnul uh, Piper uh, au fost importante pentru ca să ne putem prezenta propriul raport cu propriile noastre concluzii, care nu sunt neapărat cele ale domnului Piper aceste lucruri vor trebui dezbătute în zilele următoare. Oricum vom rămâne în legătură foarte strânsă. Sper să ajungem la un acord. Dar nu e vorba doar de acord. Ei nu trebuie să se pronunțe în legătură cu Fondul Social European care ține de competența acestei comisii, punct, spune doamna președintă. Doamna Uismenova și apoi doamna Țimăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să încep prin a felicita raportorii, doamna Lope Fontanei, ca raportor din umbră al grupului ADLE, pentru un proiect foarte bine redactat, care conține o mare parte dintre propunerile cele mai importante care țin de competența acestei comisii. Uh, Concluziile și recomandările celui de-al cincilea raport sunt extrem de importante într-o vreme de criză financiară și economică și trebuie folosite la maxim pentru a restabili economia europeană și pentru a crea din nou locuri de muncă. Deși raportul Comisiei arată progresele înregistrate prin intermediul uh, politicii de coeziune, trebuie să adoptăm măsuri mai bine țintite pentru a reduce disparitățile sociale și economice în Europa pentru a combate sărăcia și pentru a face față creșterii șomajului. Susțin părerea raportoarei că este nevoie de o ameliorare a sinergiilor între Fondul Social European, Fondul de Dezvoltare Regională și aș vrea să spun că acestea trebuie să includă și Fondul Rural Agricol precum și programele orizontale ale Uniunii Europeane. Europene. De asemenea, e nevoie de acțiuni concertate în domeniul energiei uh, regenerabile, a educației și cred că doar prin astfel de acțiuni coordonate și bine țintite pe prioritățile principale vom putea realiza o politică de coeziune reușită, eficientă și vom putea atinge obiectivele strategiei Europa 2020. În concluzie, aș vrea să mai spun doar că mi se pare extrem de important să consolidăm principiul de parteneriat. Cred că acesta trebuie să acopere și mai mult autoritățile locale și regionale, precum și partenerii sociali și economici, pentru a răspunde la maxim provocărilor ridicate de această strategie Europa 2020. Mulțumesc! Merci euh, Mulțumesc și mulțumesc pentru plăcerea pe care ne-ați oferit-o, pentru că ați vorbit în limba lui Rousseau sau altui autor francez, nu știu pe care îl preferați, doamna Zimmer și apoi domnul Thomas Mann. Ja, nur kurz von meiner Seite. Foarte concis. să voi fi. Uh, sprijin eforturile noastre de a ne uh, de a reuși să definim clar așteptările noastre din uh, partea viitorului politicii de coeziune. De asemenea, sprijin eforturile noastre de a ne poziționa cât se poate de clar uh, în comparație cu Comisia Regii. Bineînțeles că ne oferim drept colaboratori. Dorim, bineînțeles, să îmbunătățim în măsura în care putem, dată fiind uh, constrângerea de timp, să îmbunătățim textul pe care îl avem la dispoziție. Vom încerca prin intermediul amendamentelor să îmbunătățim form- formularea și de asemenea să îmbunătățim textul pe ansamblu și, după cum spunea doamna Schroeder, ar trebui să facem niște propuneri cât se poate de clare în acest sens. Cred că formularea generală pe care o avem uh, aici în față, de asemenea, evaluarea FSE ar trebui să fie mult mai clare. Trebuie să spunem clar care sunt indicatorii necesari, care sunt lucrurile ce trebuie să fie făcute pentru a avea, într-adevăr, parte de rezultate care să se reflecte, part, uh, practic, în uh, misiunea pe care și-a asumat-o Fondul Social European și, de asemenea, trebuie să stabilim cât se poate de clar criteriile uh, ce trebuie să fie îndeplinite. Uh, o referire la platforma sărăcie ar fi fost necesară uh, această platformă trebuie să fie luată în considerare în momentul în care vorbim despre viitorul FSE. În rest, obiectivele de anul trecut și anume combaterea sănăciei, etc., etc., trebuie să fie păstrate, însă trebuie să fie formulate într-o manieră mult mai clară. În momentul de față, formularea este cât se poate de vagă și trebuie să îmbunătățim lucrurile. Domnul Thomas Mann și urmează mai apoi doamna Edith Bauer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că a reușit să creeze un raport care reprezintă o bază. Veronica a spus clar care este obiectivul nostru. Ne dorim ca gradul de vizibilitate de care se bucură FSE să fie mai mare. Pentru a face lucrul acesta avem nevoie de propuneri concrete care cu siguranță vor fi fă- făcute de către raportor. Știm că există limite pe care trebuie să le respectăm. În al doilea rând avem nevoie de orientare în funcție de rezultate. Aceasta a fost caracteristica FSE în trecut și a fost un aspect pozitiv al FSE, spre deosebire de majoritatea celorlalte fonduri care nu aveau uh, parte de o asemenea orientare. Deci e important să spunem că trebuie să existe un punct esențial pe care ne vom axa. În orice caz, cu siguranță, alături de raportoare, vom reuși să stabilim detaliile concrete. Și de asemenea, Uh, misiunea de a crește acest, vizibilitatea acestei, acestui fond în rândul IMM-urilor. Da, e clar, e o misiune foarte importantă și suntem cu toții de acord. Posibilitatea de a elimina, de a combate sărăcia și de a combla, combate excluziunea socială. E vorba despre campaniile pe care le-am avut anul trecut. Uh, acestea trebuie să fie incluse în, uh, în sau luată din nou în considerare în acest context. Trebuie să spunem clar faptul că uh, FSE poate ajute, ajuta la atingerea acestor obiective spre deosebire de alte fonduri europene. Iar în ceea ce privește divergențele pe care le avem cu Comisia Regii, și în trecut am avut asemenea probleme. Uh, Regii încerca să uh, Uh, își asume toate responsabilitățile. În orice caz trebuie să stabilim clar care sunt uh, responsabilitățile noastre și uh, care sunt responsabilitățile lor în ceea ce privește Fondul Social European. Domnul Piper a, a colaborat foarte strâns cu noi, nu a dat totul peste cap, nici pe departe. Cu ajutorul lui am reușit să ajungem la o bază solidă. Lucrul este important pentru că în alte cazuri, de cele Există situații în care uh, diferiții raportori uh, practic se bat uh, cap în cap. Noi însă respectăm toate cele prevăzute în articolul 50 al regulii de pro- procedură. În orice caz, în raportul nostru trebuie să ne stabilim clar obiectivele și uh, să punem uh, să subliniem în special acele teme care sunt importante pentru comisia noastră. În Germania uh, se pune mare accent pe scăderea abandonului șolar, școlar, un lucru foarte important și pentru comisia noastră. Noi, în Germania, am reușit cu fondurile europene să creăm o valoare adăugată în acest domeniu care a fost bine percepută de către cetățeni și aceste experiențe trebuie să, men- să fie menționate în raport. Uh, vom înainta toate aceste idei prin intermediul amendamentelor noastre. Sunt încântat de faptul că uh, la, un, la final vom reuși să spunem că, într-adevăr, am creat ceea ce ne doream să creem. FSE, într-o manieră cât se poate de clară, nu vom crea un raport uh, super general care nu are niciun fel de, de sens, nu este deloc uh, clar. Este vorba despre un raport foarte important care îi poate ajuta într-adevăr pe cetățeni. Edith Bauer, et puis monsieur Alessandro Sarkozy. Doamna Edith Bauer acum. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövidke megjegyzést szeretnék tenni a... Mulțumesc, voi face câteva scurte comentarii, uh, dacă îmi permiteți. Bănuiesc că astăzi, când ne gândim la viitorul politicii de coeziune, uh, vor fi depuse mai multe amendamente. am și eu un aviz care se va discuta mâine. Din acest motiv, focusat. Da, pot să-mi dau seama că există foarte multe constrângeri e, și e dificil uh, după cum a spus uh, și uh, Veronica, situația este foarte dificilă. Constrângerile sunt uh, cauzate și de cooperarea consolidată. E clar că fondurile trebuie să funcționeze în mod integrat. De exemplu, dacă ne gândim la cazul unui IMM sau unui organism integrat. Uh, acestea pot să funcționeze, dar pentru crearea lor de locuri de muncă, acestea trebuie să facă apel la Fondul Social European. Deci fondurile avute la dispoziție trebuie utilizate în mod integrat. Sigur, acum nu putem să știm ce se va întâmpla în viitor, dar nu putem lua întotdeauna decizii separate. Fondul lá estar nu a și nu putem ști, uh, uh, nu putem să nu acționăm coordonat, nu, să nu știe stânga ce face dreapta. Noi trebuie să știm ce se întâmplă, de exemplu, la Comisia Regii. Dacă nu va, dacă nu va trebui să depunem amendamente pentru a completa, completa raportul. De exemplu, strategia 2020. Pe aceasta se vor concentra fondurile și trebuie văzut în ce măsură această strategie răspunde politicii de coeziune sau corespunde acestea, dacă cele două sunt armonizate. Sau Fondul Social European are un domeniu de aplicare mai extins decât strategia 2020 sau invers? Să vedem cum stau lucrurile. Da, cred că e invers, după cum a spus. Acum domnul Sercas. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, uh, din păcate, raportul din umbra grupului nostru nu a putut să vină, așa că îl înlocuiesc eu. Poziția globală a grupului nostru, vă reamintesc, este că susține raportul doamnei Lopez Fontanier, pentru că cred că se face distinție clară între politica de coeziune și aici că se distinge și cu cele asociate de articolul 50. Coerentemente, eh, la senador López Bine, va fi o, se, va duce o, se va da o luptă următoarele luni. Trebuie să vedem cum vor sta lucrurile, dar doamna Lope Fontanier a prezentat lucrurile foarte coerent, spunând că Fondul Social European are o funcție și o filozofie specifică, că e un instrument vital și esențial pentru societatea europeană. Dar nu trebuie ca fondul acesta să fie denaturat de alte tipuri de politică. Uh, comisia noastră și datorită acestui raport trebuie să facă astfel încât orientarea socială uh, care e noastră să fie menținută. Sigur că avem un acord politic pentru coeziune, dar există și acest fond social european printre politici de coeziune care joacă și rolul său specific și e clar că pe viitor, după cum spuneam, vom avea bătălii de dat. Sigur, fără vărsare de sânge. Dar totuși vom încerca să uh, evităm ca pe ușa din dos să nu ni se impună anumite uh, funcții care în mod istoric nu țineau de Fondul Social European. Doamna raportare, dacă mai doriți să luați cuvântul, foarte pe scurt, vreau doar să mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul, să vă spun că sunt conștientă de faptul că textul este foarte limitat, că are un caracter foarte general. Însă, la fel, de bine, pot să vă spun că cu un text acest atât de limitat nu se poate intra în detaliu pe atâtea puncte, dar eu contez pe susținerea tuturor grupurilor ca să uh, ameliorăm textul și să încercăm să introducem toate punctele care interesează comisia noastră, dar, cum spuneam, cu aceste limitări impuse de forma uh, raportului, avizului. Dar, sigur, uh, puteți conta pe cooperarea mea și eu cred că, mm, colaborând, putem ajunge la un text foarte bun. Mulțumesc! Donc. Mulțumesc, doamnă raportoare, pentru că fiecare și-a exprimat ideea de a depune amendamente. Să știți că trebuie să faceți acest lucru foarte repede, calendarul este foarte strâns. Uh, Eh, trebuie să respectăm eh, ceea ce a impus Comisia Regii în legătură cu revizuirea fondurilor de coeziune. Prin urmare, examinarea amendamentelor și a compromisurilor se va face cu începere din data de 24 mai, ceea ce înseamnă că amendamentele ar trebui depuse doar în franceză și în engleză. Da, mă înșel. 19 aprilie da, 24 mai nu vor fi discuții specifice în legătură cu amendamentele înainte de compromisuri. Discuția va avea loc pe 24 mai dimineața, după amiaza se va vota, dat fiind că Comisia Regii se va pronunța pe data de 26 mai, iar noi, înainte de aceasta, vom fi rezolvat problemele legate de suprapunerea de competențe. Revenim la punctul 6 de pe ordinea de zi raportul de aviz a doamnei Jean Lambert privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Au fost depuse 13 amendamente considerate um, ca neputând fi acceptate pentru că nu țin de competența pe fond a comisiei noastre, ci a altor comisii. Acest arbitraj a fost uh, făcut cu acordul tuturor grupurilor uh, vizate. Doamna raportoare, aveți cuvântul pentru a prezenta amendamentele de compromis redactate în legătură cu avizul dumneavoastră, raportul dumneavoastră. Doamna Nelison, Cornelison o înlocuiește pe raportoare. Aveți cuvântul. Um, yeah, Jean Lambert can't be here and she asked me... Uh, Doamna Lambert uh, n-a putut să sosească astăzi, m-a cerut să o înlocuiesc și, da, mi-a dat și documente ca să mă pregătesc. Raportoarea ar dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că a avut o cooperare foarte pozitivă cu ei. Uh, își cere scuze pentru că nu poate să participe la reuniunea de astăzi Deși evenimentele actuale din Japonia au pus sub semnul întrebării uh, siguranța și securitatea în acest domeniu, e important să ne reamintim că uh, proiectul de aviz și amendamentele au fost uh, depuse înainte de, au fost elaborate înainte de producerea catastrofei. Raportarea a dorit să elaboreze un document care nu intră în chestiunea energiei nucleare în general, ci se concentrează doar în, eh, pe eh, sănătatea și securitatea tuturor lucrătorilor din domeniu. Dorim să mulțumim raportorilor din umbră pentru că au susținut această direcție. Acum eh, s-au negociat, sigur, compromisurile, compromisurile la articolul 9, în ce privește expertiza, la articolul 12, transparență și unul adițional, la articolul 4, calendarul. Raportarea a încercat să găsească un consens cât mai extins posibil pentru avizul său și să țină cont de propunerile grupurilor politice uh, cuprinse în uh, compromisuri. A fost depuse și, sau sugerate și amendamente orale în acord cu uh, cele convenite între raportorii din umbră la începutul săptămânii. Dorim să vă mulțumim pentru susținere, mai ales în legătură cu extinderea domeniului de aplicare al directivei ca să includă to- toți lucrătorii care se ocupă de uh, deșeuri radioactive uh, și combustibil uzat și uh, în legătură cu schimbarea, modificarea bazei juridice, pentru că asta ar însemna că putem să ținem cont de toate riscurile care vin, din păcate, cu um, gestionarea um, combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive. Și vă mulțumesc tuturor! Muito obrigada. E então eh, temos aqui duas inscrições. Eh, da, mulțumesc. Eh, văd că două persoane sunt înscrise la cuvânt. Da, nu mai sunt. Okay. De data aceasta nu voi mai repeta greșeala din trecut și voi, îi voi repre- mulțumi raportoarei de la bun început. E important ca acest raport să fie uh, discutat, mai ales în acest context, Uh, pornind de la cele întâmplate în Fukushima. Însă trebuie să ținem cont de faptul că în momentul de față sau în acest aviz se tratează situația per ansamblu, uh, se tratează tema sănătății și securității lucrătorilor în acest domeniu. Încercăm să ne asigurăm că această sănătate și uh, siguranță sunt garantate. Avizul este unul foarte bun, am spus asta și în trecut. Însă solicitările de uh, compromis la paragraful 4 sau la articolul 4 uh, aliniatul 2 uh, consider că situația se îmbunătățește. Deci mi se pare că aceste amendamente de compromis sau acest compromis solicitat este foarte, foarte bun și nu pot decât să fiu de acord cu el. Și în ceea ce privește amendamentul oral, amendamentul 28, și acesta este foarte bun, uh, noi nu putem decât să-l sprijinim. Mai vreau să menționez trei chestiuni. Am mai vorbit cu doamna raport uh, despre probleme pe care eu le întrevăd la amendamentul 21. Eu am probleme legate de acest sau reticențe legate de acest uh, amendament. Uh, Vom mai discuta cu uh, doamna raportor. Același lucru se întâmplă și în cazul amendamentului 29. Se vorbește acolo despre o perioadă de 150 de ani uh, pe care sau uh, pe parcursul căreia trebuie să se ofere fonduri și ajutor pentru etc. etc. Ei bine, această durată mi se pare foarte, foarte lungă, nu mi se pare deloc practică. Cum ne putem uh, gândi că, într-adevăr, cele, cerințele noastre vor fi îndeplinite peste 150 de ani? Și în ceea ce privește amendamentul 81, acolo se vorbește despre faptul că deșeurile pot să fie stocate doar în acele state în care au fost ele generate. Uh, putem vorbi despre despre principiul poluatorul plătește, dacă îmi permiteți, dar în orice caz trebuie să ținem cont de situațiile diferite dintre diferitele state membre. Mi-ar plăcea ca pe viitor să existe un Uh, sediu în care să se poată stoca într-adevăr aceste deșeuri nucleare, un sediu care să fie, sau un site care să, un, un sit care să fie mult mai bun decât uh, și mai sigur decât uh, eventualele situri care ar putea apărea în toate statele membre. Ideea este că deșeul radioactiv trebuie să fie stocat într-o manieră cât se poate de sigură. Tocmai de aceea nu sunt de acord cu amendamentul 81. În cazul amendamentului 82 se vorbește despre posibilitatea de a crea situri de acestea de stocare a deșeurilor în Rusia, însă să ne gândim fa la faptul că Rusia nu face parte din Uniunea Europeană, prin urmare nu face obiectul legislației europene. Noi ne dorim siguranță și dacă e să promovăm principiul siguranței, atunci ar fi bine ca aceste situri de stocare să nu fie în afara Uniunii Europene. E puțin cam uh, general modul în care se vorbește despre baza juridică, dar uh, în orice caz acest demers este unul bun. E bine ca mulți actori, inclusiv Parlamentul European, să fie implicați în discuții, în special acum că se vorbește despre toate cele întâmplate la Fukushima. Jutta Steinruck. Mulțumesc acum doamna Iuta Steinbock. Mein Dank an die Berichterstatter. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că a prezentat un aviz foarte, cât, uh, foarte clar și de asemenea vreau să-i mulțumesc doamnei președinte care ieri a încercat să intermedieze anumite am, amendamente de compromis. Cred că această intermediere ne-a ajutat într-adevăr. Au existat o serie de amendamente pe care le-am menționat de altfel și doamna Meissner și care, nu, care au fost create de către Comisia ITRE, din care fac și eu parte. În numele grupului meu pot să spun că susținem raportul și de asemenea amendamentele de compromis. Credem că e absolut evident faptul că prioritatea noastră trebuie să fie aceea a garantării securității și sănătății lucrătorilor și lucrul acesta trebuie să fie cât se poate de clar exprimat. Uh, pornind de la contextul actual și, de asemenea, responsabilitatea asumată trebuie să fie asumată într-un final de cineva. Deci trebuie să existe, existe uh, persoane care să poată fi trase la, la răspundere. Acest uh, raport ne ajută de asemenea la păstrarea pe tapet a discuțiilor cu privire la energia nucleară și cu privire la deșeurile nucleare. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că în, uh, la nivelul statelor membre acestea sau decidenții își vor asuma într-adevăr responsabilitățile care uh, le revin. Și sper că mâine la vot vom reuși să exprimăm clar care este poziția noastră. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc înainte de a da cuvântul cel, celorlalți doi uh, colegi care s-au scris la cuvânt, aș dori să clarific cele spuse de doamna Beres la început. Există o serie de amendamente care nu au fost acceptate, deoarece se ocupă cu probleme care nu țin de competența noastră. Amendamentul 5, 15, 16, 52, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 81 și 82. Acestea nu au fost uh, considerate ca fiind admisibile, deoarece nu se ocupă de tema raportului. Bine, acum dau cuvântul uh, domnului Thomas Mann, care e raportor din umbră. Mai întâi de toate, vreau să spun, spune domnul Handel, că avizul pe care îl vom vota mâine este unul excelent și amendamentele uh, noastre au încercat să arate cât se poate de clar tocmai susținerea de care se bucură el din partea colegilor. Important este, după părerea mea, faptul că am extins temeiul juridic al acestei directive, pentru că astfel ne asigurăm că și Parlamentul European are un cuvânt de spus. în special în ceea ce privește modul de lucru la nivel european și, de asemenea, uh, directiva 98 uh, din 91 sunt deosebit de importante. Și, în al treilea rând, în acest text pe care îl vom vota mâine, uh, era importantă menționarea nu doar a lucrătorilor care se ocupă de deșeurile proaspete, ci și de cei care se ocupă de deșeurile istorice și lucrul acesta este foarte bun din, punct de vedere al, din punctul de vedere al dreptului muncii. Și uh, vă cer să îmi sprijiniți amendamentul 90 pe care l-am uh, introdus eu. Din experiența pe care o am eu în ceea ce, prive- în, uh, ceea ce privește bolile profesionale, consider că este important să extindem definiția bolilor uh, cauzate de uh, radioactivitate. Uh, în uh, practica legală este greu de dovedit această contaminare a persoanelor, în special în cazul în care contaminarea a avut loc cu mult, mult timp înainte de momentul în care se uh, ridică cererea, o anumită cerere. Și tocmai de aceea cer în amendamentul meu păstrarea tuturor documentelor timp de 50 de ani, Uh, documentele respective trebuie să fie oferite de către companie unei, unui for abilitat care să fie capabil a păstra aceste documente într-o manieră uh, impecabilă. Cred că astfel am reușit într-adevăr să sprijinim lucrătorii. Uh, vă mulțumim. Urmează domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Consider și eu că această, tem- această bază este una foarte importantă. Ea nu arată la fel ca și ceea ce discutam noi săptămâna trecută la Stra- Strasburg. Vorbeam acolo despre politica nucleară, despre stabilirea anumitor uh, termene limite și, în orice caz, în timpul discuțiilor de săptămâna trecută am uh, observat că interesele economice sunt mult mai importante decât uh, interesele uh, Uh, de securitate. Avem uh, o serie de experiențe în diferite state membre, prin urmare e clar că pozițiile noastre ale europarlamentarilor sunt uh, diferite în funcție de statul pe care le reprezentăm. Și tocmai dat datorită acestor sau din cauza acestor uh, diferențe nu am reușit să promo promovăm nici un, promulgăm niciun fel de rezoluție. Pentru că este absolut imposibil, în fond și la urma urmei avem o serie de <laughs> dife poziții diferite și domnul comisar Oettinger încearcă să ne ne aducă la un uh, numitor comun. Și tocmai în acest context, atitudinea noastră aici, în Comisia pentru Ocuparea de Forței de Muncă, este esențială. Pentru că noi spunem că în primul, sau prim, primul nostru interes vizează uh, viețile umane, viețile lucrătorilor, care trebuie să poată lucra în condiții de securitate cât se poate de bune. Deci noi nu putem decât să ne asigurăm că angajații acestor companii nu doar trăiesc sau supraviețuiesc, ci că beneficiază și de o anumită garanție. Dar cine oferă această garanție? Și tocmai de aceea acest punct cu privire la responsabilitatea care trebuie să fie asumată de către cineva este deosebit de important. Sper să ajungem la un uh, punct comun mâine. E important de asemenea ca autoritățile să poată interveni pentru că uh, Uh, nu putem să ne așteptăm ca lucrurile să nu fie groaznice la un moment dat. Să nu, uh, nu putem să nu ne gândim la un uh, scenariu negativ, pesimist. Pentru că asta a făcut și Japonia, nu e așa? Și uite ce s-a întâmplat în Japonia. Și chiar mă întreb dacă japonezii le oferă cetățenilor într-adevăr o gar- garanție. Trebuie să ne gândim la um, lucrătorii de la fața locului, la pompieri, la polițiștii care, care lucrează acolo, la, uh, trebuie să ne gândim la voluntarii care uh, au uh, acționat la Fukushima și noi trebuie să ne asigurăm că întotdeauna toate aceste categorii uh, de lucrători pot acționa în asemenea contexte, în uh, condiții de securitate maximă. Nu putem să ne așteptăm ca scenarii pesimiste să nu devină realitate vreodată. Nu, trebuie să ne, uh, să ne protejăm de la bun început. Avem nevoie de documente care să, să fie uh, stocate, să fie păstrate, pentru că uh, în cazul în care lucrurile nu sunt chiar atât de sigure, cetățenii, respectiv lucrătorii, să poată face uz de ele. Cred că pentru a-și primi garanțiile pe care le merită. Sper că mâine să, să putem uh, promulga acest text, putem să le, arăt, uh, să le arătăm astfel prin pasul nostru cetățenilor că uh, Uniunea Europeană îi poate ajuta pentru că stabilește niște reguli uh, cât se poate declare care sunt valabile pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă doamna Cornelison dorește să mai ia cuvântul, să facă niște comentarii, eventual. Da, mulțumesc! Foarte pe scurt, e clar că voi transmite toate complimentele doamnei Lambert. Mulțumesc pentru o atitudine pozitivă. Uh, apoi doamnei Meissner, după cum și doamna Figueiredo și alții au spus aici, există două, trei amendamente cu care aveți probleme, da, uh, dar oricum nu le vom vota. Da, asistenta mea a, mi-a spus că trebuie să votăm. Nu, nu, nu e așa. La 21 trebuie să votăm. Credem că este un amendament foarte important pentru că ține de responsabilitate și spune că ne asigurăm că cineva va fi tras la răspundere, inclusiv subcontractanții sau sub subcontractanții pentru că uh, protecția, în cazurile de încălcare a protecției muncii, cine, totdeauna trebuie să răspundă cineva. Deci la 21 la fel. S-a spus deja. Domnul Handel. 90, we will... Uh... S-a referit la amendamentul 90. Da, sigur, doamna uh, raportare susține toate amendamentele uh, depuse de celelalte grupuri politice. Iată. Eu cred că după discuția de azi, uh, raportul va trece cu mare majoritate și bătălia se va da după aceea. Noi trebuie să facem lobby la colegii noștri de la ITRE ca și ei să se preocupe de acest subiect. Muito obrigada. Então, amanhã teremos... Ah, mulțumesc. Eh, se va vota mâine acest aviz, după cum deja s-a spus. Și da, iată că mare parte din amendamente, mare, majoritate eh, din amendamente se vor bucura de un aviz favorabil. Și acum trecem la punctul următor. E vorba de audierea cu participarea partenerilor sociali <clears throat> referitoare la punerea în aplicare anumitor dispoziții ale directivei 2008 per 94 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței a angajatorului. Avem alături de noi pe domnul Gering Doamna Gherin, mă scuzați raportoarea, care sigur că va dori să ia cuvântul. Și fără altă întârziere, mă grăbesc să-i dau cuvântul și apoi voi da cuvântul celorlalți invitați. A, nu. Văd că nu doriți să luați cuvântul acum, doamnă Gerling. Da, nu, există vreo problemă? Nu știu, se întâmplă ceva? Da, doamna Gröling, da, da, da, doresc să iau cuvântul, totul în regulă. Bine, în acest caz, dacă doriți să faceți o introducere a acestui subiect, mă grăbesc să vă dau cuvântul. Just for the sake of politeness. Doamna Gerling, doar din politețe, puteți spune, vă rog, unde se află în sală uh, partenerii sociali? Da, mulțumesc. Ca să știu cui mă adresez. Bine, ca o introducere, acest regulament a intrat în vigoare pe data de 31 mai 2002 Uh, în toate statele membre, în afara Danemarcei, și se aplică tuturor procedurilor de uh, insolvență, procedurilor de lichidare, uh, cu excepția asigurătorilor și instituțiilor de credit și de investiții. Este o distinție importantă. Și uh, se creează un regim de audit pentru administrații unde baza de insolvență se află în Uniunea Europeană, și de obicei, sigur că din ce ce mai mult are implicații transfrontaliere. Niciodată nu s-a dorit uh, o armonizare a unor uh, reguli de drept de bază și acest principiu încă uh, e în vigoare la jurii când examina raportul. S-au făcut niște ajustări care ar trebui să susțină salvarea și restructurarea firmelor transfrontaliere să îi ajutăm să maximizeze rambursarea creditorilor și protecția angajaților. E vorba de eficiență până la urmă. Apoi, în 2008, a fost urmată cu o directivă care se ocupa direct de uh, protecția salariaților în caz de insolvență a angajatorilor lor. E important să facem distinția între cele două directive, din cea din 2012 și cea din 2008. Uh, proiectul de aviz pe care îl aveți în față e o reacție a dorinței Comisiei Jurii uh, pentru mai mare armonizare a aspectelor uh, administrative ale insolvenței. Eu am vrut să văd dacă sunt necesare niște modificări în sau dacă ar fi de dorit în domeniul protecției salariaților sau dacă lucrurile uh, la ora aceasta funcționează așa cum se cuvine. Uh, audierea de astăzi este menită să ascultăm părerile uh, partenerilor sociali, cărora le urez un călduros bun venit și aștept cu nerăbdare să le aud comentariile. Mulțumesc! obrigada, colega. Da, mulțumesc, Mulțumesc, stimată colegă. Acum, secretariatul a comisiei noastre a invitat diverse parteneri sociali, dar la ora actuală e prezent în sală doar reprezentantul Confederației Europene a Sindicatelor. Mai voi vor veni și reprezentanții comisiei. Aș începe prin a da cuvântul reprezentantului Confederației Europene a Sindicatelor. E vorba de domnul Filipe Varnec. Tenha a palavra, depois darei ao seu... Vă rog, și mai apoi voi da cuvântul lui Vandenberg, colegul său, dacă am uh, pronunțat corect. Da, amândoi sunteți de față și doriți să luați cuvântul, da? Então, a senhora tem a palavra, por favor. Senhora Thank you very much. And thank you very much for inviting... Doamna mulțumesc pentru că ați invitat și partenerii sociali la această audiere. Deși există doar o parte a acestora, e vorba doar, întotdeauna doar de sindicate, nu și de patronat. Dar am profitat de ocazie și vă mulțumim. Confederația Europeană a Sindicatelor privește această directivă uh, privind protecția salariaților în caz de insolvență a angajatorilor ca un instrument indispensabil al dreptului comunitar pentru o protecție minimă a salariaților și lucrătorilor din întreaga Europa. Eu cred că e o lege europeană foarte importantă și mai ales acum în uh, perioada de criză. Vedem că multe companii nu își mai pot îndeplini datoriile față de angajați și asta se întâmplă din ce în ce mai des. Dacă ne uităm la cifrele furnizate de comisie, putem vedea că între 2008 și 2009 am avut o creștere de 19% a cazurilor de faliment în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă 61% uh, creștere a uh, numărului de lucrători afectați de aceste falimente. Astfel, desigur că cea mai bună protecție a uh, angajaților împotriva insolvenței este să evităm falimentul uh, întreprinderilor. Asta mă aduce la punctul esențial, din punctul nostru de vedere, uh, um, cu privire la această directivă. Sigur, pentru noi punctul esențial e articolul 3.1, care definește protecția lucrătorilor. Aici formularea este inclusiv acolo unde se prevede în uh, legislația națională. Of outstanding claims would... Aici, în opinia noastră, ar trebui mai bine specificate lucrurile, pentru că există un număr de state membre în care se aplică o definiție restrictivă a remunerației. De exemplu, se exclud uh, bonusuri, sporuri, uh, rambursări și așa mai departe. și plăți compensatorii de asemenea. Deci trebuie să uh, eliminăm aici formularea unde se aplică în statele membre, ca să obligăm uh, statele membre să includă și uh, aceste puncte pe care, le-am, uh, pe care tocmai le-am menționat, ca definiția să fie mai extinsă. În al doilea rând, uh, punct esențial pentru noi, articolul 4, limita răspunderii uh, instituțiilor uh, de garantare. Aici sunt două puncte. Unul în ce privește durata perioadei în care uh, trebuie îndeplinite sau satisfăcute reclamațiile extraordinare și, în al doilea rând, plafonul posibil în legătură cu plățile. Noi credem că ambele puncte trebuie examinate împreună, pentru că plafonul poate fi uh, privit ca relativ acceptabil, dar dacă este legat de o perioadă de timp mai scurtă, uh, practic se afectează obiectivele sociale ale directivei. Și în practică, multe dintre sindicatele noastre ne-au spus, de la nivel național, că și-a exprimat îngrijorarea că pentru foarte mulți lucrători uh, salariile neplătite depășesc limitele stabilite de legislația națională. Vedem asta în Portugalia sau Germania, de exemplu, dar și alte țări. Și sigur că insolvența nu vine din senin. Adeseori sunt probleme de uh, flux de lichidități, uh, nu se plătesc salariile nu pentru perioade mai lungi, nu doar pentru trei luni. Noi credem că perioada minimă de timp, specificată la articolul 4.2, ar trebui să fie mai lungă și că articolul 4.3 trebuie reformulat. Pentru că ce înseamnă compatibil din punct de vedere social? Ca să fie mai multă claritate juridică, și ca obligațiile să fie respectate de statele membre. Acum, uh, referindu-mă la uh, proiectul de aviz în legătură la procedurile acestea de insolvență, în, uh, în contextul prezentat de doamna Gerling, vedem că există îndoiel cum că regulamentul acesta ar avea un impact major în legătură cu uh, crearea de locuri de muncă și menținerea locurilor de muncă, pentru că eu uh, îmi închipui că firmele își, ocu- își aleg sediul nu uh, gândindu-se la procedurile de insolvență, ci în funcție de alți factori, mult mai importanți pentru ele, atunci când își aleg sediul social. De exemplu, impozitarea, regimul impozitării. Uh, și mă gândesc că dacă cineva are o întreprindere și înființează o întreprindere, nu se gândește direct la posibilitatea de a da faliment încă din start. Ne-a surprins negarea legăturii între regulile privind insolvența și uh, uh, legea muncii, dreptul muncii. Noi credem că directiva din 2008 se situează în, uh, în uh, corpul de drept care își dorește, în primul rând, protecția lucrătorilor. Obiectivul asigurării unui grad minim de, uh, de protecție este îndeplinit de această directivă, însă mai e loc de îmbunătățiri, după cum s-a mai spus perioada minimă de timp, salariile și plafonul. Aici este prea multă flexibilitate pentru statele membre. Și nu știm dacă aici, în aviz, nu s-ar putea adăuga problema transpunerii corecte, pentru că raportul de implementare al Comisiei din februarie, din luna februarie acestui an, se referă la încălcarea le, legislației europene în momentul în care aceasta se aplică la nivel național. Noi credem că și Comisia ar trebui să fie mai activă aici în legătură cu procedurile de încălcare. Mulțumesc pentru atenție. Obrigada. E então, para completar... Mulțumesc! Și acum, uh, colegul dumneavoastră, vă rog, aveți cuvântul, tot din partea Confederației Sindicatelor. Uh, sunt, uh, sigur, reprezentanții singurei părți care acceptat să participe la audiere, deci sindicatele. Um... Vă mulțumesc. Colega mea a făcut o serie de <laughs> exemple generale. Eu mă voi referi la implementarea directivei 94 din 2008 în Belgia. Asta pentru a avea parte și de un studiu de caz pentru a vedea ce se întâmplă odată cu uh, implementarea directivei și care sunt uh, lipsurile acesteia. Sindicatele din Belgia sunt încântate de modul în care a fost implementată directiva în Belgia. Asta și în condiția în care, sau în circunstanțele în care ne aflăm acum, o pornind de la acestea, și anume nu avem un guvern de mai mult de aproape un an de zile, dar cu toate acestea salariile noastre sunt plătite. Cu toate acestea, Considerăm că în uh, implementarea directivei nu s-au folosit foarte multe lacune și tocmai de aceea cred că trebuie să discutăm uh, tocmai despre aceste lacune care nu au fost neapărat uh, dovedite în Belgia, dar pot, fi, pot apărea altundeva. În ceea ce privește salariile neplătite, menționate în articolul 3, în Belgia avem un sistem foarte complicat uh, cu o serie de perioade de referință, cu o serie de plafoane în funcție de uh, solicitările cerute vis-a-vis -vis de remunerațiile pentru perioada de concediu, pentru perioadele libere, etc. În Belgia am încercat să simplificăm uh, plafonul. Acum avem un plafon uh, unic de 25.000 de euro. Așadar, uh, solicitările pentru sume mai mici decât suma de 25.000 de euro sunt automat rezolvate. În cazul dar în cazul în care o persoană și-a primit salariile, dar nu a primit uh, compensația pentru concediu, această persoană va primi mai puțin decât alte persoane care nu și-au primit din potrivă salariile, dar au uh, primit celelalte sume datorate. În Belgia, 90% dintre solicitările lucrătorilor sunt onorate, instituția de garantare se ocupă de aceste probleme și există multe cazuri în care suma remunerată uh, plătită este, corespunde 100% cu suma solicitată. Dar trebuie să ne gândim că în Belgia aceste instituții de garantare sunt uh, Uh, practic finanțate din salariile angajaților. Fiecare sal, uh, angajat varză, varsă o sumă de 0,2% din salariul său acestei instituții de garantare. Vedeți că este o contribuție nu neapărat foarte mare, dar uh, care se pare că funcționează în Belgia. Când vine vorba despre excluderea unor uh, anumite categorii de angajați, avem o bună implementare, relativ bună implementare a directivei în Belgia. În trecut, persoanele din domeniul non-profit au fost excluse. Angajații spitalelor sau altor organizații nu erau incluși în domeniul de aplicare a acestei uh, directive. Uh, dar lucrul acesta s-a schimbat în 2008 după ce o serie de companii și instituții de acest gen au dat uh, faliment și o serie de angajați au rămas fără comp- compensații. De asemenea, în ceea ce privește ONG-urile, situația ca, uh, sau ce, posibilitatea ca acestea să uh, Uh, a da, faliment este mai mică decât în cazul ori întreprinderi și tocmai de aceea contribuția pe care angajații acestor ONG-uri trebuie să o plătească este mai mică decât în cazul ori lucrători. Deci am reușit să ne adaptăm uh, nivelul compensațiilor în funcție de tipul de, de lucrători cu care avem de-a face. În ceea ce privește situațiile transnaționale, acum, în ceea ce privește Belgia, după cum cere directiva, acoperiți sunt toți lucrătorii care muncesc pe teritoriul belgian. În principiu, situația este perfect reglementată de uh, directive. directivă, însă e drept că în practică există uneori dificultăți sau apar uneori dificultăți. Spre exemplu, în momentul în care se demarează o procedură de insolvență într-un alt stat membru, o procedură care are un impact asupra uh, Belgiei, atunci instituția noastră de garantare poate cu greu să ia legătura cu oficial, uh, oficialitățile sau autoritățile din uh, celălalt stat membru pentru a afla care sunt deciziile care au fost luate, care este situația pe ansamblu, dacă este într-adevăr vorba despre insolvență sau nu. Deci vedem aici că legislațiile statelor membre nu sunt armonizate în ceea ce privește procedura de insolvență. Și asta înseamnă că uneori uh, instituțiile de garantare au uh, dificultăți în a obține informațiile de care au nevoie cu privire la starea unei companii. De asemenea, directiva lasă statele membre să interpreteze ele însele uh, prevederile cu privire la modul în care este creată instituția de garantare, iar această libertate, practic, uh, îngreunează găsirea uh, autorităților abilitate. Vă mulțumesc. Solicit que se puderem deixar as vossas intervenções. Bine, acum uh, vă rog să ne lăsați discursurile scrise pentru secretariat, la secretariat, pentru că apoi vor putea fi distribuite tuturor colegilor, dacă doriți. Acum dau cuvântul reprezentantului comisiei. Vă rog. Eh, falar, chiar făzel, tenha palavra. Sigur, dacă doriți să luați cuvântul. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, I will try to be brief. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succint. Raportul pe care îl aveți în fața dumneavoastră este rezultatul unui studiu extern uh, cerut de Comisia Europeană. Ne-am adresat statelor membre și uh, partenerilor sociali europeni. Aceștia au putut să comenteze, de asemenea, concluziile studiului. Este vorba aici despre implementarea directivei în statele membre, însă comunicarea noastră conține, de asemenea, o serie de, raportul nostru consider, conține de asemenea o serie de cifre cu privire la numărul de lucrători care au beneficiat de asistența instituțiilor de garantare. Spre exemplu, între 2006-2008, 2,4 milioane de muncitori au beneficiat de serviciile instituțiilor de garantare. Concluzia raportului este următoarea. Toate prevederile directivei au fost în mare bine implementate, însă există în continuare temeri legate de anumite măsuri de implementare în anumite state membre. Însă vă asigur că uh, cei din Comisia Europeană vor continua să monitorizeze uh, funcționarea acestei directive și va folosi în acest sens toate instrumentele care îi stau la dispoziție. De asemenea, în cazul în care se demonstrează existența unor probleme majore, vom acționa în concordanță. Cred că una dintre concluziile studiului este aceea că dacă ne uităm la istoria acestei directive, care este de altfel una veche, vedem că după aproape 30 de ani de la apariția ei, această directivă în continuare oferă o protecție minimă tuturor lucrătorilor de pe piața unică. Acest lucru este esențial. Oferim o protecție minimă, un nivel minim de protecție. Mulțumită acestei uh, directive, statele membre care nu aveau instituții de garantare au fost uh, obligate să le constituie și acum uh, acestea trebuie să soluționeze solicitările uh, Uh, lucrătorilor al, care, uh, a căror locuri de muncă au dispărut în urma falimentelor unor companii. De asemenea, în urm- între 2006-2009 am încercat să cerem statelor membre să-și schimbe legislația în ceea ce privește insolvența pentru a elimina toate neclaritățile. În ceea ce privește solicitările exprimate de către partenerii sociali, dați-mi voie să fac un comentariu foarte scurt. Și anume, trebuie să ținem cont de natura acestei directive. Uh, directiva oferă un uh, nivel minim de protecție. Dacă ne uităm la nivelul remunerațiilor pentru care uh, Comisia Europeană oricum n-ar avea niciun fel de responsabilitate legislativă, există o serie de disparități esențiale între statele membre. Același lucru se întâmplă și în cazul răspunderii care trebuie să fie asumate. Prin urmare, uh, stabilind acest prag uh, minim, uh, cred că obținem totuși măcar o protecție minimă și nu acesta este lucrul pe care ni-l dorim. Nu, ni se pare că am procedat corect și ne apărăm poziția. Vă mulțumesc! Muito obrigada. Eu creio que da sua resposta... Mulțumesc pentru răspuns. Din eh, el pot eh, trage concluzia că mm, Comisia nu are intenția ca în curând sau în viitor apropiat să modifice această directivă, dacă am înțeles eu bine. Deci ar menține directiva propusă. studiu de evaluare și de pune în aplicare uh, este singurul lucru la care v-ați referit, dar nu v-ați referit la modificarea directivei. Am înțeles bine? Dacă doriți să-mi răspundeți. No, maybe just to clarify on the... Da, uh, să clarific. În punctul indicat nu avem nicio intenție de a schimba legislația. Însă, în același timp, directiva în cauză face parte din un pachet care e legat de o mai bună consultare și informare și uh, which uh, uh is also part of that exercise but această directivă face parte din respectivul, uh, din respectivul exercițiu, dar uh, are, are, have just started. Um, poate că în lumina crizei se vor face noi analize care ne vor arăta că în anumite aspecte directiva ar putea fi adaptată sau poate ar funcționa mai bine cu niște modificări, dar încă nu avem rezultatele. Ehm, trebuie să vedem ce se întâmplă cu obligația de informare oricum, până în 2011, la sfârșitul 2011, nu vom avea aceste rezultate. Poate că vor exista asemenea modificări, oricum nu până în 2013 și nu intenționăm să modificăm directiva prin stabilirea unor praguri minime sau a o, mai, o altă definire a noțiunii de remunerare. Mm, obrigada, estou, eh, está Președinta, mulțumesc. Bine, a fost foarte clar. Atunci, aș zice să deschidem dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog. Dankeschön. Äh, der Vertreter der Kommission Vă mulțumesc, spune doamna Regner. Reprezentantul uh, Comisiei a spus că e vorba aici despre protecția minimă garantată lucrătorilor din, uh, de pe piața unică. O temă foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât contextul este unul de criză și numărul falimentelor crește. Uh, Întrebarea mea se referă în primul și în primul rând la definiții. Știm că definițiile sunt stabilite în funcție de dreptul național, legislația națională și tocmai aici uh, intervine, problema. problema. Dumneavoastră vorbeați de asemenea că există probleme la transpunerea uh, și implementarea directivei uh, la nivel național, asta poate și datorită faptului că definițiile cu privire la lucrători sunt conforme cu legislația națională. Și, uh, bine, eu nu vreau să mă refer acum doar la Cehia, ci permiteți-mi să vă întreb uh, cum considerați sau care este părerea dumneavoastră cu privire la excepția cehă? Pentru că s-ar putea să fie o experiență pozitivă pentru toți. Uh, dacă mă uit la definiția dată conceptului de lucrător, bineînțeles se vorbește acolo despre locuri de muncă cu normă redusă, despre contracte pe durată determinată sau nedeterminată, etc. și toate acestea sunt incluse în uh, directivă, însă eu vreau să vă întreb dacă practicanții sunt și ei, uh, în, intră și ei în domeniul de aplicare a acestei directive, stagiarii, îmi cer scuze. Pentru că uh, mi se pare că situația stagiarilor devine din ce în ce mai dificilă în momentul de față. Uh, și uh, dați-mi voie să mai pun și o a doua întrebare. Este vorba despre anumite grupuri de lucrători care pot fi excluși de la domeniul de aplicare a, directivei. După cum ne spuneau uh, deja reprezentanții confe- Confederației Confederației Europene a Sindicatelor există aceste categorii și anume lucrătorii do- domestici și pescarii, spre exemplu. Bine, poate că există motive în ad- pentru această excludere, însă cu toate acestea, excluderea trebuie să fie discutată. Nu știu dacă este, trebuie neapărat păstrată pe viitor. Și încă o, o întrebare vis-a-vis -vis de insolvențele care îi afectează pe lucrătorii care lucrează în străinătate. Uh, Cred că în Uniunea Europeană ne confruntăm tot mai mult cu elementul transfrontalier. Din ce în ce mai mulți lucrători lucrează într-un alt stat decât statul de origine și tocmai de aceea tema este esențială. În directivă se spune că trebuie să existe un schimb de informații cu privire la garanțiile acordate în fiecare stat membru în parte. Și acum dați-mi voie să uh, pun o întrebare foarte concretă comisiei. N-ar fi mai bine ca în cazurile, ca, tocmai pentru a elimina problemele transfrontaliere, să constituim anumite centre de informare care să le ofere tuturor celor uh, afectați informațiile de care au nevoie. Poate că ar trebui să includem această obligativitate a creierii unor uh, centre de informare transfrontaliere. Cam atât. Mulțumesc! Muito obrigada. Temos mais duas inscrições. Mulțumesc. Cine s-a mai inscris la cuvânt, vă rog, doamna Tainuc. Uh, die Definition von... Vă mulțumesc. Definirea compensației uh, revine statelor membre. Această definiție poate contribui la diferențe în ceea ce privește garanțiile oferite lucrătorilor. Cum credeți că poate fi eliminată această diferență sau pot fi eliminate aceste diferențe? Și, în fine, are cuvântul Bolan. Eu am lucrat pe baza consultărilor cu Comisia și uh, pe baza raportului domnului Gerie la directiva 2008, care de fapt uh, și-a făcut armele în ceea ce privește protecția muncitorilor și insolvența întreprinderilor. După cum au spus-o și diferiții intervenenți uh, înaintea mea, atunci când uh, observăm lipsurile acestei directive, ne lovim practic de problema definițiilor, a definiției subsidiarității. Există fonduri de armonizare în cadrul statelor membre, există definiții armonizate asupra unor um, lucruri foarte clare atunci când vrem să apărăm cât se poate de bine dreptul lucrătorilor. Acești termeni sunt definiția lucrătorului, a salariatului, definiția remunerației, definiția salariului, a perioadei de referință, Există de asemenea uh, definiții legate data de insolvență, când trebuie considerată începerea insolvenței respective pentru întreprindere. Prin urmare, am încercat să reflectăm la diferite propuneri. Comisia a spus că nu dorește să revină la o modificare a directivei, mai ales în acest context de criză economică în care problema este și mai stringentă, mai gravă, totuși ni se pare important să propunem ajustări, îmbunătățiri. Prin urmare, propunem vreo 20 de amendamente pe baza raportului doamnei Gerling, care merg tocmai în această direcție a unei mai bune armonizări. Facem propuneri pentru a asigura un minim de indemnizații pentru lucrătorii salariați, uh, perioade de uh, posibilitate de intervenție în caz de insolvență. Facem aceste propuneri prin intermediul amendamentelor, astfel încât salariații care s-au confruntat deja cu astfel de situații, uh, care și-au pierdut uh, efectiv sau care și-ar putea pierde locul de muncă, să poată fi cât mai bine apărați și să nu cadă pradă unor demersuri administrative care nu fac decât să le mărească numărul de probleme profesionale. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le spun fără a intra în detalii profesionale. Acestea sunt orientările pe care le-am urmat pentru a încerca să îmbunătățim dispozitivul directivei actuale. Muito obrigada. Da, mulțumesc. Da, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Bine, în acest caz dau cuvântul din nou reprezentanților Confederației Europene a Sindicatelor, în primul rând. Sigur, dacă doresc să adauge ceva. Și apoi din nou reprezentantului Comisiei. Da, vă rog, cine dorește să înceapă? Então, senhora Varmec tem. Vă rog, Varmec. Um... Da, mais în ce privește definiția unui salariat sau unui angajat și situația din Republica Cehă. Mă gândesc că inclusiv directiva așa cum este la ora actuală și definițiile de care dispunem în această directivă ar permite și autorităților cehe să plaseze acești lucrători sub protecția oferită de directivă. Deci, uh, presupun că dacă s-ar încălca, dacă ar fi un caz de încălcare a directivei aici, s-ar putea acționa sau comisia ar putea acționa. Deci nu, aici nu este nicio problemă. Însă cred că se pune, rămâne problema generală unde nu definim noi ce este un uh, lucrător salariat. Pentru că v-ați referit la diver, probleme diverse aici, la, la stagiari, poate că în unele țări sunt acoperite de directive, în altele nu. Ar putea fi considerat ca fiind lucrător, dar mai este și problema lucrătorilor casnici, unde știm că, în general, în, în, în conformitate cu uh, directivele actuale în Europa, ei sunt excluși de aici, deci întotdeauna ne lovim de problema asta a definiției lucrătorilor salariați în diversele state membre. Oricum, credem că e o problemă generală care uh, nu poate fi rezolvată doar cu această directivă și exact în această directivă, dar oricum ar trebui la un moment dat rezolvată, sigur, cu altă lege. S-a mai pus și întrebarea în legătură cu difer- diferențele de salariu care ar putea fi evitate. Eu cred că, din punctul nostru de vedere, cel mai important este să spunem că dacă există din partea lucrătorilor asemenea reclamații, uh, sigur trebuie să se prevadă acest caz. Nu înseamnă în mod necesar asta că avem nevoie de o armonizare în această directivă europeană ca să avem un nivel egal în directiva asta, dar eu cred că, după cum am mai spus, putem să schimbăm lucrurile mod, în, în uh, felul în care definim asta în directivă și cum se transpune la nivel național. Și cu asta uh, mă opresc. Mulțumesc. Da, câteva cuvinte spre domnul Van den Berg în legătură cu o altă observație uh, legată de situațiile transnaționale. Cred că aici problema e că nu dispunem de un răspuns clar nici aici, pentru că se leagă lucrurile și de dreptul comercial. Dar aici nu putem interveni noi prea mult. Sigur, e o problemă practică. Procedurile de insolvență diferă de la stat la stat în cazul insolvente, declarării insolvenței unei companii transnaționale, procedurile vor diferi, așadar, de la stat la stat. Așadar, adesea, Este dificil de obținut uh, informații din part, uh, de către instituțiilor de garantare, dar oricum noi credem că trebuie să ne gândim la modul în care aceste informații ar putea fi mai ușor obținute sau să existe un mai bun schimb de informații între statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Por favor, tenha a palavra. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Exemplele Exemplele pe care le-ați dat în ceea ce privește cu definițiile sunt regăs- se pot fi regăsite și în raport, la pagina 1, 2. Acolo există o serie de uh, studii de caz cu privire la Cehia, cu privire la Cipru, de asemenea, și se vorbește acolo despre toate sancțiunile care pot fi implementate. În ceea ce privește problemele transfrontaliere. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că una dintre elementele centrale, unul dintre elementele centrale ale propunerii din 2002, care includea pentru prima dată în directivă elementul transnațional, uh, prevedea de asemenea și o clauză cu privire la uh, colaborarea instituțională între statele membre și mă refer acum la pagina 6 din raport. În momentul de față finalizăm un, un tabel, un formular general care poate fi folosit pentru obținerea de informații. Așa putem facilita implementarea articolului 10.1. Putem obține informații uh, Uh, în măsura în care acestea sunt uh, sau în cantitatea prevăzută de legislația națională, odată cu transpunerea directivei uh, și mai precis a articolului 4.1 și 4.2. Da, mulțumesc. Și acum, dacă doamna Gerling, raportoarea, are un comentariu de făcut. We have a saying in English which is if it ain't broken don't. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În uh, engleză se spune dacă nu-i stricat, hai să nu înlocuim. Și cred că lucrul acesta se aplică și în cazul nostru. Mi se pare că, în general, se consideră că această directivă funcționează bună. Uh, am auzit că, în general, peste 90% dintre reclamații sunt soluționate și, prin urmare, trebuie să ne întrebăm care e problema care totuși rămâne. Vreau să le mulțumesc partenerilor sociali pentru că au venit astăzi uh, în fața noastră și, că, și pentru că prin intermediul uh, intervențiilor lor au um, sprijinit practic concluziile la care ajunsesem eu în avizul meu. Însă există în continuare temeri legate de implementare și transpunerea directivei în legislației naționale. Salut evaluarea comisiei. Mă bucur că uh, cei din comisie se declară cel puțin că se, se vor ocupa de toate lacunele existente. Nu cred că comisia noastră are neapărat vreo responsabilitate în acest moment, însă Comisia Europeană trebuie să se ocupe de îmbunătățirea situației trebuie să ne gândim că, într-adevăr, stabilirea unor praguri minime de compensații în toate statele membre nu e neapărat cea mai bună idee, pentru că ar fi foarte greu să implementăm o asemenea măsură, dată fiind, dat fiind numărul mare de state membre și, de alt, pe de altă parte, dată fiind situația diferită între statele statele uh, membre. Să ne gândim că se prea ca uh, aplicarea unui prag minim de compensație ar putea fi în detrimentul unor lucrători care lucrează în anumite state membre, state membre care oferă compensații deja mult mai mari decât uh, un eventual prag minim la care s-ar putea ajunge în urma negocierilor și cred că nu ar trebui să uh, lucrăm în detrimentul cetățenilor mai fericiți. În ceea ce privește elementele transfrontaliere, eh, cu o lună în urmă spuneam că urmez să înaintez amendamente la propriul meu aviz, pentru că între timp primisem mai multe informații, într-adevăr lucrul acesta s-a întâmplat. Dacă ne uităm prin raport sau pe raport, există un element esențial pentru lucrători În ceea ce privește ordinea de despăgubire a uh, creditorilor. Iar lucrul acesta este foarte important și uh, Uh, aceasta este o temă pe care trebuie să o trimitem celor din Comisia Jurii. Trebuie să stabilim care este locul în care se clasează în această ierarhie lucrătorii în toate statele membre. Bine, voi încerca să înaintez un uh, amendament în acest sens și poate mă voi referi și la protecția transfrontalieră a lucrătorilor. Vă mulțumesc pentru această contribuție. Sim, eu também quero agradecer a todas e a todos os que intervieram. Mulțumesc, spune președinta tuturor celor care au intervenit și mai ales invitațiilor noștri. Le mulțumesc din partea Confederației Europene a Sindicatelor, reprezentantului Comisiei de asemenea. Am și un comentariu în legătură cu ultima observație a doamnei Gerling în legătură cu ordinea de despăgubire a creditorilor în urma unui faliment. În uh, țara mea, în Portugalia, există aici probleme. Că este o chestiune importantă, pentru că dacă o instanță a uh, luat deja o hotărâre în favoarea uh, lucrătorului și i-a dat, le-a dat acestora, a dat lucrătorilor prioritate la despăgubirea în caz de insolvență, în alte țări nu s-a întâmplat așa. Instanțele dau prioritate statului sau sectorului bancar și lucrătorii au rămas fără niciun ban. E o temă foarte importantă așadar. Dacă am putea face în așa fel încât directiva să răspundă și acestei probleme, ar fi minunat. Eu fac uh, această observație la adresa Comisiei Europene, pentru că e foarte, foarte important. Am văzut uh, de multe ori că lucrătorii nu au fost absolut deloc despăgubiți pentru că veneau uh, pe ultimul loc în această listă a priorității creditorilor. Dar, după cum a spus doamna Gerling, Doresc și eu să subliniez acest aspect și să spun că aici ar, am, Comisia ar putea avea multe de făcut bun și cu aceasta vă mulțumesc uh, pentru participare și uh, așteptăm următoarea fază, deci depunerea și analiza amendamentelor. Și uh, încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Então, eh, tendo em conta as alterações que fizemos nu... Da, uh, ordinea de zi, după cum știți, a fost uh, modificată la începutul reuniunii noastre, așadar aș spune să trecem la punctul numărul 5. E vorba de schimbările demografice și consecințele acestora asupra viitorului politicii de coeziune a Uniunii Europene. Raportoare doamna Sari Esaia este prezentă aici și îi dau cuvântul pentru a ne prezenta amendamentele, propunerile de compromis și opinia sa, uh, pentru că se va vota mâine. Mulțumesc! După cum uh, mai, am mai spus, în uh, comisie am avut o discuție exhaustivă în legătură cu aceste schimbări demografice, deci în uh, aviz ne ocupăm de consecințele acestor schimbări demografice pentru viitoarea politică de coeziune. Deci ne concentrăm doar asupra acestei probleme. Mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră pentru colaborare, mulțumesc celorlalți membri ai comisiei noastre care au depus amendamente. Iată, sunt destul de multe, însă sunt foarte constructive. și cred că raportul va fi îmbunătățit cu ajutorul lor. Am uh, făcut patru amendamente de compromis împreună cu diversele grupuri politice. Vor fi patru voturi pe părți, unul cerut de PP, două cerute de GUE și unul de verzi. Aș dori să fac unele comentarii în legătură cu amendamentul 43, votul pe părți, solicitat de propriul meu grup politic, PPE. Aici e vorba de o, o propoziție care spune că solicită comisiei să garanteze uh, securitatea legală a serviciilor sociale de interes general. Credem că uh, aici se aplică subsidiaritatea. De aceea solicităm noi vot pe părți. Then uh, there is um, amendment 31. Apoi avem amendamentul 31. And in that amendment she... Aici uh, se dorește înlocuirea cuvântului productivitate cu accesibilitate. Atunci uh, s-ar schimba în, uh, întregul înțeles al uh, amendamentului. Și lucrurile ar sta diferit. Uh, Productivitate și accesibilitate nu înseamnă același lucru. Însă, oricum, sunt două probleme importante, adevărat, dar uh, astfel s-ar schimba întregul înțeles al textului. de aceea am pus un minus pentru acest amendament. Apoi, uh, sigur, poate că grupurile politice care au cerut celelalte uh, uh, voturi pe părți, ar dori să explice ele însele de ce au făcut-o. Ar spune altfel că e, uh, au fost amendamente foarte constructive, am avut o colaborare foarte bună și eu sper că și uh, comisia noastră in the REGI. Avea un cuvânt pozitiv de spus, inclusiv pentru votul uh, documentului uh, de la REGI. Mulțumesc, dragi colegi. Muito obrigada, senhora. Mulțumesc și eu. Spune președinta. Sai si algum Acum, uh, haideți să începem dezbaterea. Nu știu dacă există colegi care uh, au dorit să ia cuvântul pentru întrebări. Uh, vă rog, vă rog, vă rog. Tänan, proua eesistuja. Ma tahaks tänada... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, spune doamna Ovir. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Sari Esaia pentru acest document extrem de clar, pentru exprimarea sa foarte clară, de asemenea. ne-a spus tot ceea ce era de spus. În principiu, grupul meu politic, al de este de acord cu principiile exprimate de doamna Isaia. Prin urmare, noi n-am depus decât trei amendamente care au fost susținute de doamna raportoare. Aș dori să-i mulțumesc uh, pentru acesta și aș dori de asemenea să le mulțumesc tuturor celor care au participat la uh, realizarea unui document mai bun. Mulțumesc! Então palavra Mulțumesc acum doamna Schroeder. Îmi cer scuze, eram la negocieri pentru al cincilea raport de co- coeziune, trebuia neapărat să particip la discuții, prin urmare am întârziat la dezbaterea aceasta. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui punct. Vom introduce un amendament oral la amendamentul 19. Vrem să clarificăm faptul că este vorba despre activarea, dacă îmi permiteți, a persoanelor în vârstă pe piața muncii. Formularea în engleză este foarte ușor de înțeles dacă e să pornim de la sistemul finlandez, care este excepțional, însă trebuie să ne gândim la faptul că sistemele celorlalte state nu arată deloc ca și uh, sistemul finlandez. Prin urmare, formularea trebuie să fie mai generală, astfel încât tot să se simtă vizați. Cred că nu am mai pedidos de inter... Mulțumesc că dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, cred că nimeni, atunci uh, dau din nou cuvântul raportoarei. Vă rog, dacă doriți să adăugați ceva, doamnă, în încheierea dezbaterii, doamna Isaia. Yes, I'm expecting that tomorrow... Da. Sper ca mâine să nu întâmpinăm nicio problemă la vot, dar dacă veți depune un amendament oral, ar fi bine să-l pot și eu consulta cu puțin timp înainte, ca să văd dacă va fi o problemă de traducere sau dacă va fi o problemă cu acesta. E foarte important. În Finlanda, noi avem stimulente, un sistem de stimulente pentru cei care doresc să continue munca, inclusiv după perioada de funcționare, deci uh, există un sistem de uh, stimulente pe care le utilizăm în Finlanda. Cei care doresc să continue munca și după perioada de funcționare pot să o facă, au uh, un stimulant financiar Bine, lucrurile stau uh, altfel în alte țări. <laughs> Există un sistem de pedepse, dacă pot să spun așa, și nu de stimulente. Însă, dacă acest amendament oral iese uh, deja gata și pot și el să-l consult, apoi putem discuta, desigur. Mulțumesc. Uh, am încheiat acest punct de pe de zi și acum putem trece la punctul 8 și anume promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Cred că domnul uh, Ungureanu este de față. Da? L-am văzut și îi dau cuvântul, desigur, dacă dorește. Doriți, domnule Ungureanu, să luați cuvântul în legătură cu raportul dumneavoastră? diversas que foram entregues pelos vários colegas. Tem a palavra. Dacă aveți ceva de spus în legătură cu amendamentele depuse. Um, I'm uh, delighted with the interest shown in uh, this uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. 157 de amendamente au fost introduse. Sunt încântat de interesul acordat acestui aviz al meu. Sunt satisfăcut de modul în care începe să arată raportul. se pare că majoritatea colegilor sunt de acord că avem nevoie de mobilitatea lucrătorilor în Europa. Avem nevoie de mai multă mobilitate oferită a lucrătorilor. Cred că o minoră problemă procedurală ar fi următoarea. Trebuie să avem neapărat o consecvență lingvistică, terminologică pe parcursul raportului. însă în amendamente am avut uh, de-a face cu o serie de concepte care practic se refereau la unul și același lucru. Unii vorbeau despre lucrători din întreaga Europa, alții se refereau la migranți, alții se, ocupa, uh, se refereau la imigranți, etc. Eu cred că trebuie să vorbim doar despre migranți. Asta pentru consecvență. În general sunt uh, de acord cu ideile prezentate în amendamente. Una dintre ideile acestea ar fi aceea că, indiferent de locul în care se ocupă un anumit post, acesta trebuie să fie remunerat la fel uh, în cazul tuturor lucrătorilor care uh, ocupă același tip de post. După aceea, Trebuie să eliminăm discriminarea lucrătorilor și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că niște standarde minime în ceea ce privește condițiile de muncă sunt uh, asigurate. În ceea ce privește amendamentele, dați-mi voie să le menționez în special pe cele care se referă la recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale. Cred că acest, uh, această idee este esențială pentru lucrătorii și pentru mobilitatea lor în uh, Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc colegilor uh, Harkin, Blinkeviciute, Moran, Chartier și altora care au înaintat amendamente referitoare tocmai la această temă. Mai există amendamentele care se referă la EURES și SOLVIT. Aceste instrumente sunt într-adevăr vitale dacă ne referim la uh, problemele legate de mobilitatea lucrătorilor. Salut amendamentele care, care se referă tocmai la aceste instrumente. De asemenea, vreau să mă refer la posibilitatea ce trebuie să fie acordată cetățenilor de a beneficia de pe urma tuturor drepturilor lor. Pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de o completare a legislației europene și a legislației naționale. Trebuie să există sinergie între aceste două și mă refer acum la amendamentul 15. De asemenea, există o serie de amendamente care uh, fac legătura între politicile în ceea ce privește munca și alte politici europene, care, uh, sinergii care odată constituită, ar putea elimina o serie de probleme, precum diferențele salariare, diferențele în ceea ce privește condițiile de muncă, etc. Bineînțeles, atunci când vorbim despre mobilitatea lucrătorilor, trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, această mobilitate a lucrătorilor poate genera efecte negative, suportate atât de angajați cât și de angajatori. Prin urmare, posibile sancțiuni trebuie să fie menționate în acest context. Și tocmai aceasta a făcut raportorul din umbră din partea socialiștilor. Ne-a atras atenția asupra necesității stabilirii unor eventuale sancțiuni. Mai există o, un aspect legat de modul în care percepe mobilitatea lucrătorilor. Nu vreau să spun că abordarea uh, europeană este lipsită de pată, însă în același timp nu pot să accept amendamente în care se spune că abordarea europeană nu este nici pe departe cea corectă. Există amendamente în care se sugerează că legislația europeană nu este construită în așa fel încât să garanteze echilibrele necesare. Bine, astfel de amendamente nu cred că pot fi oricum argumentate într-o manieră rațională și de aceea nu le sprijin. O altă problemă foarte interesantă de altfel. Într-o serie de amendamente am văzut că conceptul de mobilitate al lucrătorilor nu este considerat a fi o expresie a voinței proprii, libere. Se consideră că, într-un fel sau altul, cetățenii sunt obligați să migreze, să-și găsească alte locuri de muncă. Bine, nu negăm presiunile economice și uh, și schimbările la nivel de context economic ce au loc în Europa de Est, Europa Centrală sau Europa de Sud. Dar cu toate acestea, cred că putem considera mobilitatea uh, lucrătorilor ca fiind o expresie a liberului arbitru. De asemenea, există o serie de amendamente care se referă la problemele cu care s-ar putea confrunta lucrătorii ce au făcut uz de dreptul lor la mobilitate în uh, statele de destinație. Uh, am, menționez uh, amendamentele, spre exemplu, al doamnei Cornelison, care, printre alții, care ne spuneau de asemenea că trebuie să ne gândim la munca ilegală, și la alte acțiuni sau situații care ar putea afecta într-o manieră negativă drepturile lucrătorilor în statele de destinație. Și acum, în concluzie, dați-mi voie să spun că, din punctul meu de vedere, acest raport nu Uh, se aplică neapărat pe termen scurt sau mediu, ci se referă mai uh, degrabă la viitorul la nivel european. Spuneam deja că mobilitatea lucrătorilor ar putea aduce cu sine anumite efecte negative, însă uh, Știind din experiențele re, uh, recente că experiențele pozitive implicate de mobilitarea, mobilitatea lucrătorilor sunt uh, mult mai importante decât uh, cele negative. Și tocmai de aceea consider că toate barierele trebuie să fie eliminate. Lucrătorii trebuie să aibă dreptul să-și caute un loc de muncă în orice stat european își doresc salută decizia Austriei și Germaniei de a renunța la restricțiile impuse pentru uh, statele aderate în 2004 în ceea ce privește accesul la piața muncii. Consider că acest tip de restricții ar trebui să fie ridicate și pe, în cazul statelor care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a interveni și aștept părerile colegilor. Mulțumesc! Muito obrigada. Eh, e temos já alguns... Mulțumesc. Pune președinta. Iată că eh, s-au înscris eh, anumiți colegi la cuvânt. Aș dori să adaug că au fost cele două vizite Comisiei Libe și Comisiei pentru Drepturile Femeilor Există 157 de amendamente, după cum raportorul a spus, dintre care 24 ale raportorului însuși. Cu asta, haideți să deschidem dezbaterea. Da, Bilinkeviciu, te... Da, am văzut-o. Vă rog, vă rog, aveți cuvântul, doamnă. Că sunteți uh, raportor din umbră, nu? Nuomonės pranešėja Da, mulțumesc. Sunt, sunt într-adevăr raportor din umbră pentru grupul socialiștilor și democraților și am un proiect de aviz la, pentru uh, Comisia Libe. Vă doresc să spun în primul rând că doresc să mulțumesc raportorului, domnul Ungureanu, pentru documentul pe care l-a prezentat. Raportorul face o serie de propuneri care, dacă sunt puse în practică, vom uh, obține rezultate mult mai bune decât până acum și vom îndepărta toate uh, obstacolele în calea liberei circulații a lucrătorilor în Uniunea Europeană. De asemenea, aș dori să prezint unele explicații în legătură cu amendamentele depuse la acest uh, proiect de raport. În primul rând, sigur că libera circulație a forței de muncă este un fenomen pozitiv. Raportorul a subliniat acest lucru, însă, în amendamentele depuse de mine, eu sugerez să se facă o evaluare și a impactului negativ a mobilității forței de muncă. Nu trebuie să fie, ne fie teamă să facem acest lucru, sunt de acord. Noi nu evaluăm doar situația actuală, ci ne gândim și la perspectivele viitoare. Însă nu putem ignora păi, didelė migracija. Būtent... Faptul că în țările din Europa Centrală și de Est rata de migrație este una foarte ridicată. Cetățenii noștri uh, migrează spre alte state membre, sigur, în mod liber, însă uh, motivul este lipsa locurilor de muncă din statele, de mem- din statele membre de origine. Deci noi trebuie să, uh, sigur, eliminăm toate obstacolele și barierele existente în țările din Europa Centrală și de uh, uh, Est. În aceste țări există sate întregi care migrează. Populația uh, întregului sat pleacă în Occident trebuie să ne gândim și la aspectele negative, iată. O, un alt punct important la care grupul socialiștilor și democraților uh, ține foarte mult este referent la drepturile sociale și dreptul la muncă al uh, lucrătorilor migranți. În Uniunea Europeană există legislație comunitară în vederea tratamentului egal pentru toate categoriile de lucrători. Uniunea Europeană dorește să existe condiții egale de muncă și drepturi sociale egale pentru toți. Însă doar cu legea noi nu putem doar cu votarea legilor nu putem garanta că legislația va fi și pusă în, în aplicare. Noi trebuie să ne concentrăm asupra măsurilor de punere în aplicare și de respectare, de garantare a celor drepturi. În caz de încălcare, trebuie să dispunem de un mecanism de sancțiuni și de compensări. Și uh, iată, uh, mulțumesc domnului Ungureanu pentru că a spus că acceptă amendamentele de acest tip. Alt tip de amendamente depuse de mine uh, se referă la monitorizarea inspectoratelor de muncă. Ar trebui să existe o mai bună cooperare în verificarea contractelor de muncă și uh, să vedem dacă acestea uh, respectă legislația comunitară. Această cooperare mai strânsă ar trebui promovată și asta încă de la nivelul agențiilor de recrutare a forței de muncă ar trebui să ne concentrăm și asupra unei mai bune conștientizări a situațiilor existente, a furnizării mai bune de informații către lucrători, Și dați-mi voie să spun că e foarte importantă și uh, îmbunătățirea cooperării dintre partenerii sociali și sindicate. Uh, dacă nu va exista această cooperare, drepturile lucrătorilor migranți vor fi încălcate sau este foarte probabil să se întâmple așa. Ceea ce nu va face nimic pentru a îmbunătăți aspectele pozitive ale fenomenului migrației lucrătorilor. Apoi, în legătură cu punerea în aplicare a așa numite directive privind informațiile. Foarte adesea, drepturile lucrătorilor migranți sunt încălcate pentru că angajatorul nu informează întotdeauna angajatul în legătură cu prevederile naționale din dreptul muncii, așa încât angajatul se găsește într-o situație de dezavantaj, pentru că poate nu cunoaște limba statului gazdă și nu este familiarizat cu dreptul muncii din acest stat. Cu asta vă mulțumesc și sper că vom putea coopera cu succes pe viitor pentru adoptarea acestui raport. Mulțumesc! Muito obrigada e passava a palavra. Mulțumesc și acum Um,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 drepturile consumatorilor și acolo Michel Barnier a prezentat uh, propunerile sale cu privire la Single Market Act. Și acolo, la propunerea 10, se vorbește despre modul în care trebuie să fie exercitate drepturile sociale fundamentale. Uh, în comisia de la care tocmai am ajuns să, să recunoaște faptul că există provocări cu care se confruntă lucrătorii ce lucrează în alte state decât statul de origine și de asemenea există probleme în ceea ce privește uh, lucrătorii transferați și că trebuie să facem ceva pentru a le proteja drepturile și garanta drepturile fundamentale sociale. Aceasta este încă o temă pe care trebuie să o discutăm, deoarece se află în strânsă legătură cu raportul pe care îl avem în față. Vreau să-i mulțumesc raportorului, dați-mi voie să explic câteva dintre amendamentele pe care le-am introdus noi, verzii. avem o serie de amendamente care se referă la migrația falsă a lucrătorilor și la falsa angajare, pentru că și acestea sunt probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față, sunt probleme cu care nu se care nu au fost tratate și avem de-a face cu cazuri de exploatare a anumitor uh, cetățeni. Am o serie de exemple pe care uh, le-am primit din partea uh, sindicatelor exemplu care ne arată cât de uh, prost sunt tratați acești oameni deosebit de vulnerabili ce merită atenția noastră. Mai avem și amendamentul 69, în care se vorbește despre accesul la bunăstarea socială, etică, etică spunem că în loc să restricționăm accesul la aceast, aceste elemente, după cum încearcă unele state membre să facă deja, și dați-mi voie să vă dau un exemplu, pentru că doreați un exemplu, vi-l dau acum. Marea Britanie. Până acum avea în vigoare o regulă conform cărora lucrătorii ce provin din statele est-europene nu au dreptul la niciun fel de drepturi sociale în primul lor an de muncă pe teritoriul uh, Regatului Unit. Deci noi, în amendamentul nostru 69, punem sub semnul întrebării astfel de politici. Noi spunem că cetățenii trebuie să fie informați cu privire la uh, drepturile pe care le au și cu privire la accesul lor la serviciile sociale. După aceea, amendamentul 103, în care vorbim despre responsabilitatea comună și separată. E foarte important ca, dacă e să avem responsabilitate în ierarhii, în lanțurile de companii, trebuie să ne gândim, spre exemplu, la un șantier, spre exemplu, un șantier pe care lucrează angajați ai diferitor companii din diferite state membre. Ei, aici trebuie să se să se stabilească un lanț de responsabilitate. Cineva trebuie să își asumă responsabilitatea și să se asigure că cei care lucrează pe șantier uh, beneficiază de cele mai bune condiții de muncă. Și în cazul în care lucrul acesta nu se întâmplă, responsabilul va fi tras la răspundere. Comisarul Andor a spus uh, anul trecut că trebuie să se țină cont de această temă, comisia însă nu a făcut încă nimic în acest sens. Uh, Însă trebuie să se întâmplă. Am văzut în Germania și în Norvegia o serie de măsuri cu privire la asumarea responsabilității sociale. Asta în cadrul uh, uh, prevederilor, practic, sau pentru a se alinia la Single Market Act. Și asta se, uh, e tratat în amendamentul 90. Uh, și mai avem amendamentul 86. În acest amend, amendament nu spunem că abordarea europeană este greșită, ci noi spunem că la fața locului această, această abordare europeană nu este corect implementată. Bine, poate că legislația noastră e bună, însă implementarea și transpunerea ei nu este corectă. Tocmai de aceea trebuie să trecem la controle, inspecții, pentru a ne asigura că, într-adevăr, lucrătorii sunt tratați corect, echitabil. Deci noi nu încercăm să punem sub semnul întrebării legislația europeană, ci atragem un semnal la, de alarmă cu privire la ceea ce se întâmplă la fața locului. De asemenea, consider că nu trebuie să ne fie teamă să discutăm problemele ce au apărut sau dificultățile sau uh, Uh, toate provocările, pentru că mm, dacă nu purtăm astfel de discuții, nu facem nimic altceva decât să sprijinim sentimentul xenofob uh, din, între uh, din uh, statele membre. Eu nu-mi doresc să ajungem la o situație în care cetățenii anumitor state încep să vocifereze la adresa migranților. Nu, nici pe departe. Tocmai de aceea trebuie să evaluăm situația într-o manieră completă, holistică, atât la nivel legislativ cât și la nivel de transpunere în practică. Și încă un comentariu. Un comentariu succint. Pe pagina mea Facebook am primit un mesaj din partea unui român. Acesta a urmărit activitățile uh, comisiei acesteia și vrea să-mi povestească istoria sa. E un bărbat de vreo 20 și ceva de ani. El spune că um, aproape 30 de, 3 milioane de români lucrează în afara României și uh, românii se, se tem că problema acestora nu este discutată la nivel european. Un prieten al uh, acestui individ a lucrat uh, într-o livadă de cireși, Uh, mult mai multe ore decât ar fi trebuit să lucreze pentru un salariu foarte, foarte uh, mic, în condiții de muncă absolut uh, inacceptabile. Bine, sunt o mulțime de exemple de acest gen, trebuie să fim conștienți de, de lucrul acesta și trebuie să ne ocupăm tocmai de aceste probleme și a, a, acesta este obiectivul pe care îl urmăresc eu. Uh, Uh, pe care îl urmez eu. Și cred că acesta ne dorim cu toții în momentul în care discutăm despre mobilitatea lucrătorilor. Cred că, într-adevăr, trebuie să promovăm uh, mobilitatea, însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că lucrătorii, odată ce își părăsesc statul de origine, beneficiază în statul de destinație de toate drepturile, fie ele și uh, în ceea ce privește sistemele de pensii. Uh, acesta, acesta este obiectivul uh, amendamentelor mele. Sper să se regăsească în raport. A nostru colega, signor Coferate. Mulțumesc acum, domnul Coferati. Grazie, președinte. Volevo ringrazia. Mulțumesc, vreau să mulțumesc și eu raportor, raportorului pentru cadrul pe care îl propune. Pe când de la o evaluare cu care sunt de acord, și anume faptul că mobilitatea lucrătorilor uh, în țările Uniunii Europene este un element foarte important și mai ales pozitiv. Posibilitatea de a se mișca liber e unul din drepturile fundamentale care garantează existența pieței interne, fără posibilitatea de a se deplasa de, dintr-o țară la alta și uh, ba, mai bine spune că e exclusă posibilita- eh, posibilitatea de a realiza în practică obiectivele eh, Europa 2020 din motive demografice, reamintite aici, nevoile materiale și aș adăuga eu diferența eh, dintre mm, împrejurările existente de la o țară la alta. Toate astea sunt factori care favorizează un proces normal de mobilitate, care sigur trebuie să fie reglementat dar și uh, mai înainte trebuie ajutat. De aceea cred că unele amendamente care au fost depuse aici sunt foarte importante și raportorul deja le-a comentat. Eu vreau să mă întorc doar asupra câtorva blocuri de amendamente și spun că trebuie, da, să doborâm barierele care încă constituie obstacole una din ele o constituie condițiile materiale. Ideea unei retribuiri egale pentru aceeași muncă, deci aceeași salariu pentru aceeași muncă, e un punct de plecare indispensabil. Însă, trebuie să ne gândim și la situația drepturilor, drepturilor uh, lucrătorilor, care nu sunt egale, uh, sunt diferite de la stat la stat. Adaug că atunci când vorbim de drepturi, nu trebuie să ne oprim doar la dimensiunea, deși foarte importantă, a dreptului muncii. Pentru că aceste uh, persoane sunt și cetățeni. Deci trebuie să dispună de o situație uniformă, inclusiv în ce privește drepturile lor cetățenești. Deși noi vorbim de persoanele care ocupă o funcție de lucrător, dar nu putem face o separare între cetățeni și lucrători, e clar. Nu putem să ne închipuim că se vor crea condiții uniforme în muncă fără a exista și o uniformitate a exercitării vieții cetățenești, o viață normală, cotidiană. De aceea cred că este foarte important în examinarea acestor amendamente cum a făcut uh, raportorul, să ținem cont în același timp de aceste două aspecte. Acum, între condițiile materiale, care reprezintă din ce în ce mai mult un element de dificultate, de uh, un obstacol în calea mobilității, e cea care privește nu doar munca, ci ce se întâmplă la sfârșitul procesului de muncă. Uh, tema asigurărilor de sănătate este și mm, pensie este o temă foarte importantă nu trebuie să avem doar uh, tendința de aceleași condiții, ci posibilitatea ca acești uh, lucrători să și ia cu sine micul patrimoniu pe care și l-au format, economisind. Asta ca să evităm să contribuim fără voie la crearea unui fenomen care poate deveni, deveni negativ, pentru că există persoane care vin să lucreze în Uniunea Europeană și apoi vor să se întoarcă acasă. Cu, deci este o aspirație complet legitimă, dar dacă nu au posibilitatea de a uh, lua cu sine fructul uh, contribuțiilor sociale vor fi constrânși să rămână la ultimul loc de muncă dincolo de durata dorită de ei. Deci eu cred că această temă a transferării uh, drepturilor conferite în urma plății asigurărilor sociale trebuie luată în considerare. O ultimă observație, cea privitoare la sancțiuni eu cred foarte mult în practica de preîntâmpinare a sancțiunilor. Trebuie să uh, stimulăm și să premiem acțiunile pozitive și trebuie să sancționăm acțiunile negative. Sistema doppio. Sistemul dublu premiază ce, pe cei care se comportă bine și care face alegeri curajoase, dar oricum eficiente. Dar trebuie să fie întotdeauna însoțit de sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile, cu atât mai mult într-un sistem care în fază, e în fază de dezvoltare și de creștere, dar pe, în multe aspectele sale reprezintă o temă cu caracter de dreptul experimental. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președinta. Acum doamna să are cuvântul. Vă rog. Da, mulțumesc. chestiunea legată de drepturi, chestiune evocată de raportor. E colega mea, doamna Turunen, s-a referit și ea la acest aspect. Noi spunem că Uniunea Europeană nu e doar o uniune a economiilor, ci și una a persoanelor. Și libera circulație a angajaților, a lucrătorilor, este un drept care nu ar trebui încălcat. Barierele ar trebui să existe doar în cazul când sunt absolut necesare. Ar trebui să existe însă și o situație de egalitate. Nu trebuie să existe o competiție între statele membre în ce privește drepturile sociale ale uh, angajaților. pentru că într-o piață unică există, au statele membre multe alte uh, posibilități de a intra în competiție. Știm că multe companii eh, se relochează și trebuie să ne asigurăm că nu recurg la drepturile sociale ca o bază de competiție. Bun, aș dori să pun accentul pe importanța includerii un, un, câteva cuvinte despre măsurile de tranziție. Nu cred că s-au dovedit utile în general, dar anumite state membre au dus chiar la situații groaznice. Exploata, exploatarea uh, ilegală a lucrătorilor, chiar sclavie, aș putea să-i spun, în anumite cazuri. Uh, pentru toate statele care au aderat în 2004, pe 1 mai măsuri de tranziție vor trebui ridicate. Însă nu și pentru România și Bulgaria. Acestea nu încetează. Mm, spre jena mea, Olanda a anunțat săptămâna asta că va menține Uh, uh, obstacolele, ba chiar le va înăspri, va înăspri condițiile în care românii și bulgarii pot lucra în Olanda. Deci dacă, um, ca să spun așa, căpșunarii români sau bulgari uh, veneau până acum în Olanda până pe perioada de 5 ani, ei bine, nu mai pot să facă acest lucru, pentru că guvernul nu mai permite aceasta. Probabil că voi depune un amendament la plenar ca să mă ocup de această problemă specifică. Altceva acum, și anume, aderarea Croației se va afla pe ordinea de zi a noastră în următorii ani și sunt convinsă că anumite state membre, inclusiv din nou Olanda, pe, pentru uh, motive populiste interne, vor propune din nou măsuri tranzitorii pentru lucrătorii croați. Că ar fi absolut ridicol, de fapt nu e util nici măcar în general, însă trebuie să ne gândim că Croația are 3 milioane de locuitori. E o țară relativ bogată în comparație cu alte țări care au aderat recent. Deci ar fi bizar să se impună asemenea obstacole. Deci haideți să ne gândim și la acest lucru, să spunem că condamnăm o asemenea atitudine și solicităm Consiliului să nu propună așa ceva. Un alt punct, recunoașterea mm, costătorilor între persoane de același sex. Am auzit comentarii care spuneau că aici intră în joc subsidiaritatea. Eu cred că n-au înțeles bine situația cei care au spus acest lucru. Nu înseamnă că toate statele membre trebuie să introducă mm, legalitatea căsătorilor de același sex. Ar fi foarte bine, dar mm, acesta este un punct legat de subsidiaritate, dar înseamnă aici că trebuie să recunoască căsătorile între persoane de același sex care au fost oficiate în statele membre care permit acest lucru. Deci dacă o, un cuplu de lesbiene din Olanda trebuie să uh, vrea să uh, facă uz de libertatea lor de mișcare ca lucrătoare, atunci statul gază trebuie să recunoască faptul că sunt căsătorite între ei, deși statul respectiv nu recunoaște căsătorile între persoane de același sex. Și în ultimul rând, vreau să spun că solicităm, facem apel la instituții pentru a rezolva problema discriminării cetățenilor Uniunii Europene în alte state membre. Din nou, Olanda e un exemplu bun, în sensul că e negativ. Aici, uh, românii, bulgarii și polonezii, hmm, cărora li se spune în Olanda polonez, chiar dacă sunt români sau bulgari, sunt din nou discriminație, e vorba de acele stereotipuri, sunt înjurați pe stradă, e vorba de o problemă care nici pe departe nu a fost rezolvată în Uniunea Europeană. Asta am include noi în amendamentul 68 și sper că ne vor susține și alți colegi. Mulțumesc! Muito obrigada. Mulțumesc, doamnă Cornelita, și acum, în încheierea acestei runde de luări de cuvânt, doamna Harkin, vă rog. Thank you and my apologies. Vă mulțumesc. Vreau să-i cer scuze raportorului pentru că nu eram prezent în momentul în care el a avut intervenția sa. Am fost la Comisia PETI și uh, aveam treburi și acolo. Îmi cer scuze pentru absență, vreau să-i mulțumesc însă raportorului pentru acest raport. Am câteva comentarii și câteva întrebări. Sunt de acord cu verzii în ceea ce privește multe comentarii, spre exemplu, mobilitatea decentă și, de asemenea, drepturi egale pentru lucrători, etc. Sunt de acord cu, cu aceste Uh, comentarii și de asemenea sunt de acord cu comentariile făcute asupra dumpingului social sau xenofobiei care poate fi trezită. Sunt de acord, trebuie să discutăm și aceste teme. Însă sunt uh, oarecum confuză acum când mă gândesc la cele spuse de antevorbitoarea mea cu privire la recunoașterea căsătorilor între persoane de același sex. Deci, practic, oferim uh, acele, niște drepturi speciale persoanelor care nu sunt cetățenii uh, ai uh, respectivului stat, dar care sunt căsătorite într-un alt stat uh, membru, niște drepturi ca, pe care cetățenii statului nu le-ar avea neapărat. Deci, noi oricum vorbim acolo despre căsătorie între persoane de aceste, același sex, dar și despre par, parteneriate. Nu, nu știu, cred că ideea de parteneriat este inclusă în majoritatea legislațiilor statelor membre. Deci nu cred că trebuie să milităm pentru acordarea unor drepturi de care nu se bucură cetățenii sau resortisanții unui stat, dar aceste drepturi sunt acordate resortisanților altui stat. Sau uh, inclus o serie de amendamente cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale și la cât de importantă este aceasta pentru sprijinirea mobilității. Sper că domnul raportor uh, va ține cont de aceste amendamente. În ceea ce privește măsurile transitorii care oricum au fost discutate deja, trebuie să spun că există o serie de amendamente care cereau uh, ștergerea acelor remarci conform cărora mobilitatea lucrătorilor a, a adus cu sine o serie de beneficii economice. Eu nu sprijin această idee. Provin dintr-un stat care are anumite experiențe cu mobilitatea, însă consider că în cazul în care statele membre au avut anumite motive pentru a include anumite restricții, trebuie să le respectăm decizia, însă în orice caz cred că trebuie să, să sprijinim statele membre în găsirea unor uh, măsuri tranzitorii care să se încheie la un moment dat. Dar haideți să nu condamnăm neapărat uh, statele care au aplicat aceste restricții, pentru că uh, nu are niciun sens să avem o abordare constructivă. Citeam amendamentul 26 al verzilor și acolo se vorbește despre libera circulație ca drept fundamental, ok. Și apoi se vorbește despre necesitatea crearea unei abordări coerente la nivel european în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor. Da, sună bine, însă trebuie să ne gândim de asemenea că avem o liberă circulație a bunurilor și a capitalului. Dacă uh, Uh, avem o abordare specială doar pentru libera circulație a lucrătorilor. Și dacă ne uităm de asemenea la o serie dintre cauzele și spețele aduse în fața Curții Europene de Justiție în ceea ce privește libera circulație a muncitorilor, a lucrătorilor și dreptul de a organiza greve, etc., ne dăm seama că dacă abordările sunt diferite, uh, practic drepturile pe care le, de care se bucură cetățenii nu sunt neapărat egale sau aceleași în toate statele membre. Nu sunt un expert în domeniu. În orice caz, cred că trebuie să discutăm în continuare această problemă și trebuie să ne asigurăm că există o coerență a abordărilor. Mai este un amendament în care se cere Comisiei să creeze un fel de tabel al obstacolelor, pornind de la criterii stabilite de către sindicate. Cred că această, acest demers ar fi unul valoros pentru cetățenii care doresc să beneficieze de pe urma liberei circulații. Nu înțeleg amendamentul 53 care vorbește despre problemele sociale cauzate de extindere. Nu înțeleg uh, prea bine care este ideea din spatele acestei formulări. Și încă ceva. Susțin amendamentele, printre care se numără și amendamentul 95, amendamentele așadar în care cerem comisiei să publice rezultatele cu privire la rezultatele pozitive uh, înregistrate de pe urma mobilității lucrătorilor. Trebuie să încercăm să le arătăm cetățenilor europeni cât de bună este mobilitatea lucrătorilor. Prea da, adesea auzim despre efectele negative, fie ele reale, fie ele reale, fie imaginate cu privire la mobilitatea lucrătorilor. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului, însă, pentru tot efortul depus. Mulțumesc, doamnă Harkin. Acum vreau să salut un grup de jurnaliști care se află aici în sală. Se află din, este din regiunea Extremadura, din Spania. Sunt vecini cu Portugalia. Sunt invitați ai uh, colegului nostru, Sercas, care sunt, sigur sunt din, din regiunea lui. Pasava, ah, pasava palabra ainda. Și acum, iată, dau cuvântul colegii noastre, doamna Esaia. Mulțumesc, vreau să fac și un scurt comentariu la cele spuse de doamna Harkin. Sunt de acord cu dânsa în legătură cu uh, amendamentul privitor la uh, căsătoriile dintre, din persoane de același sex. Dacă mi amintesc bine, 14 state membre recunosc uh, parteneriatul și 4-5 țări uh, recunosc dreptul la căsătorie asemenea cupluri și sunt 3 țări care n-au niciun fel de legislație în legătură cu asemenea situații. Așadar, acest amendament probabil își dorește sigur un tratament egal pentru toți, dar uh, din păcate nu face decât să creeze încă și mai multe probleme, că nu înțeleg cum uh, aceste cupluri care provin din țări care recunosc căsătoria lor pot să beneficieze de toate prevederile uh, cu, din legislația de asigurări sociale în țări care nu dispun de uh, asemenea prevederi. Că aici, într-adevăr, trebuie să intre în joc subsidiaritatea. Deci susțin uh, linia PP aici. Então, acabamos esta rondă de intervenções. Deci cu asta terminăm această rundă de intervenții. Deja am văzut că aici există opinii diverse, foarte diverse, pentru că este o temă, mai ales uh, ultima asta temă despre care am vorbit cu căsătorile de persoane de același sex. Iată, temă controversată. Dar, sigur, e, mai există și alte chestiuni foarte importante. Eh, și libera circulație a lucrătorilor, drepturile de care trebuie să se bucure acestora, aceștia, lupta împotriva dumpingului social, iată probleme diverse și păreri foarte diferite. Acum, dacă domnul Ungureanu dorește să mai ia cuvântul în finalul dezbaterii, vă rog, în acest caz vă dau cuvântul domnule Ungureanu. Pentru essa eh, intervenção ainda final comentariu. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președintă, domnul Muranu. Sunt recunoscător și mă impresionează comentariile pe care le-am auzit aici. Deja, iată, dezbaterea este una fierbinte. Dați-mi voie să fac o declarație de principiu. Uh, Acest raport privește mobilitatea, se referă la mobilitate. Asta e tema raportului. Mobilitatea lucrătorilor, într-adevăr, este o problemă generală europeană. Pentru că încă există bariere în calea mobilității și eu cred că e, un, e situația e scandaloasă. Cred că colegii eh, din partea vezilor care au eh, menționat experiențele eh, cetățenilor români din Olanda au dreptate, dar nu e vorba doar de România. E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Există riscul ca în a, să supraîncărcăm acest raport cu probleme sau proceduri care n-au nimic de a face cu problema, cu tema raportului. Și trebuie să rezolvăm mai întâi ce este cel mai important, pentru că dacă nu există riscul să transformăm acest raport, și nu cred că va fi posibil acest lucru, într-un într raport care se ocupă de asigurări sociale, într-un document doctrinar sau să ne ocupăm și de pensii, cum a spus colegul din Italia și așa mai departe. Acum, în legătură cu lorile de cuvânt, voi încerca să uh, vorbesc foarte pe scurt, poate nu mă voi putea ocupa de toate problemele, dar voi face asta în discuțiile viitoare. Doamna Linkeviciute, pe de cuvânt a spus încă de la început care este problema principală a raportului și anume toate obstacolele trebuie eliminate. Domnia s-a menționat și impactul negativ pe care migrația forței de muncă îl are în țările de origine. Și sunt perfect de acord. E vorba de familii care își părăsesc țările și uh, e, e, sunt nenumărate drame familiale în uh, Europa de Est și suntem de acord și uh, putem, vom putea conlucra, sunt convins, pe acest subiect. Da, din partea doamnei Turunen, sigur, dânsa a evocat o problemă care aparent e legată de acest raport, dar nu, eu cred că e o problemă separată, de fapt, aici. Nu se ocupă raportul meu cu așa ceva. În plus, vom avea o comunicare din partea Comisiei Europene pe uh, această problemă a muncitorilor detașați, a lucrătorilor detașați, în luna septembrie. Deci nu putem acum să ne ocupăm de problema asta înainte să vedem comunicarea Comisiei. Another thing from Mr. Coferati. Uh... Domnul Coferati. Da, sunt uh, de acord. Uh, condițiile de trai și de muncă nu pot fi ignorate și nu poate fi ignorată legătura dintre acestea. Oricine uh, se transferă dintr-o țară în alta trebuie să se bucure de un trai decent și de condiții de muncă decente. Dar nu, sunt de, nu știu dacă sunt convins dacă uh, putem rezolva problema complicată a pensiilor, a dreptului la pensie în acest raport. Ne putem referi la el, dar nu cred că îl putem rezolva aici. Mulțumesc, doamne Cornelison. Cred că problema drepturilor reprezintă prima dilemă invită în această dezbatere și a fost cumva pusă în lumină de remarcile doamnei Harkin. Cred că dacă insistăm pe această abordare, însă uh, intrăm într-un fel de capcană juridică. This position in the amendment that we just discussed is... Uh, și e o poziție controversată din punct de vedere juridic sunt recunoscător, doamne Cornelison, că se opune măsurilor luate de guvernul olandez împotriva lucrătorilor români, bulgari și polonezi pe piața muncii din țările de jos și, într-adevăr, Din câte putem să ne dăm seama, dăm seama aici, Croația va fi următorul uh, stat membru, uh, următorul, următoarea țară care va adera la UE și va fi ridicol să apară din nou aceleași probleme și cu lucrătorii croați după aderare. Și în final, aș mai spune că doresc să mulțumesc doamnei Harkin pentru cuvintele domniei Salem. Și legându-mă de ultima observație a domniei sale, și anume faptul că Comisia Europeană trebuie să publice date statistice reale și actuale aduse la zi, mai ales privitoare la forța de muncă din țările din Europa de Est și prezența acesteia în Occident, datele deja există. Au fost publicate însă probabil trebuie reformulate ca să poată fi mai bine digerate. Pentru că datele într sunt impresionante. Contrar mitului vehiculat în presă care spune, mă rog, în Anglia sau în Portugalia sau alte țări, care spune că lucrătorii străini nu fac decât uh, să afecteze economiile acestor țări. Realitatea ne demonstrează contrariu. Uh, aceștia sunt un beneficiu pentru economie. Dacă nu mă înșel, se estimează că muncitorii străini uh, sunt uh, responsabili de 1% din uh, produsul intern brut. Lucru deloc de neglijat. De asemenea, răspunzându-i doamnei Harkin, mă refer la exemplul irlandez, care spun că e un exemplu strălucit. Irlanda uh, a rezolvat o provocare foarte simplă, nu a impus bariere în calea uh, mobilității lucrătorilor străini. A fost un experiment, dacă pot să spun așa, care s-a dovedit unul de succes. Mulțumesc! Muito obrigada. Eh, Președinta, da, vă mulțumesc și eu. Și am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Am doar două anunțuri de făcut, și anume că reuniunea din 24-25 mai ne va folosi pentru a uh, evalua amendamentele de compromis care vor fi propuse între timp. Vom uh, adopta raportul în reuniunea noastră de comisie 15-16 iunie. Plenariu în iulie, ainda. Se va vota în plen în luna iulie. Acesta este calendarul pentru uh, raportul pe care tocmai l-am discutat și cu asta cred că am încheiat și ne reîntâlnim. A, permiteți-mi să vă reamintesc că ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9. Eh, e eh, agradeço a todas e a todos a vossa participação. Și știți că mâine vom vota. Cu asta vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și interpreților și vă urez o seară plăcută.